ladies. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ich fange jetzt einfach an. Oder? Încep. <laughs> guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă urez bun venit la acest atelier. Îmi mulțumesc în primul rând Departamentului de Politică de și Afacerilor Bugetare pentru pregătirea și organizarea foarte bună. Vă urez tuturor bun venit, mai ales experților noștri cu care vom discuta astăzi cum să luptăm împotriva traficului ilegal de țigări? Acest subiect este unul important pentru comisia noastră bugetară, pentru că veniturile din traficul ilegal de țigări sunt cele care afectează mult bugetul Uniunii Europene prin intermediul bugetelor statelor membre și avem informații care ne arată că numărul de țigări traficate ilegal a crescut foarte mult lăsând deoparte și faptul că există și uh, mari, e afectată foarte mult sănătatea populației. Acest trafic este în creștere, avem studii și informații care ne arată că tot a cincea țigară este o țigară uh, provenite din traficul, traficul ilegal. Comisia Europeană ne spune că, aproxima, că există un câștig de aproximativ 10 milioane de euro care e pierdut statelor membre. Pentru Germania am citit cifrele, vorbim de aproximativ 870 de milioane în anul 2012. Vorbim de niște sume foarte mari. Din punct de vedere al Comisiei pentru Control Bugetar, e important ca astăzi noi să ne ocupăm de acest subiect. Înainte să ia cuvântul vicepreședintele Comisiei, domnul Bart Starts, care ne va face o um, introducere, eu aș dori să le urez bun venit vorbitorilor de astăzi. Prima care va vorbi va fi doamna profesor Ana Gilmore din Regatul Unit. Dumnea ei ne va oferi o privire de ansamblu asupra uh, situației actuale din punct de vedere științific. Al doilea, uh, domnul von Hand, astăzi, uh, al doilea vorbitor nu e astăzi alături de noi, domnul uh, Amir Latif, îl salut pe Howard Pugh din partea Europol și Europol și Olaf sunt implicate în combaterea traficului ilegal de țigări. În mijlocul sării observați că avem și obiectele infracțiunii despre care vorbim sunt uh, țigări traficate ilegal care sunt aici pe masă, să avem la ce să ne uităm. Apoi, din Varșovia, îl salut pe domnul Leșec Bartolomiejic, care vine de la uh, School of Economics din Varșovia. Mulțumim că sunteți alături de noi. Iar apoi îi urez bun venit și domnului Luc Iosens, doamnei Hanna Ros și lui Mihail Stoclosa. Încheierea o va susține colega noastră, doamna Inge Gresle. Doamnelor și domnilor, avem uh, această sală pe care am ales-o pentru că interesul este mare pentru acest subiect. În această dimineață pare să nu fie chiar așa, însă cei care sunt prezenți în sală, într-adevăr, sunt interesați de acest subiect important. Uh, Parlamentul European și-a adus aportul dată cu directiva privind produsele din tutun. Ne dorim ca pe viitor să luptăm mai bine împotriva traficului ilegal de țigări. Aceasta a fost intenția legiuitorilor și așa că putem spune că Parlamentul European nu se ocupă de astăzi cu acest subiect și anume contrabanda cu țigări, ci noi, cei din Comisia de Control Bugetar, avem impresia că, într-adevăr, mai avem foarte multe de făcut și de aceea îi mulțumim acestui uh, Departament de Politică de că a organizat acest atelier. Încă o dată vă urez tuturor bun venit. Ședința este una transmisă pe internet și de asemenea există și interpretare și mulțumesc și serviciului de interpretariat. Acum îi dau cuvântul colegului meu, domnul Bart Stați. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să le urez bun venit experților și tuturor celorlalți invitați. În primul rând, domnule președinte, așa cum spuneați, odată cu acest atelier, vorbim de fapt de o tradiție pe acest subiect. Acest subiect pe care îl discutăm astăzi se află pe ordinea noastră de zi deja de mult. Mi-amintesc că la mijlocul anilor 90 Parlamentul European a avut o comisie specială de anchetă care se ocupa cu frauda în tranzit. Atunci s-a dat exemplul contrabandei cu țigări. Știm că Comisia Europeană a încercat să lupte împotriva acestui fenomen de contrabandă. Pre... Instituția predecesoară Olaf se ocupa de combaterea traficului. La sfârșitul anilor 90, la începutul acestui secol, era ceva avangardist. De aceea, Aș dori să-i mulțumesc lui Ian Walton, care a făcut foarte multe în acest sens, a fost un deschizător de drum. S-a ajuns la un număr de acorduri cu diferiți producători de tutun, am discutat toate aceste acorduri. Acordurile în cauză au dus deja la un miliard de euro colectați. Peste 90% din acești bani ajung la statele membre și 9,7% din acești bani ajung la Comisia Europeană. Eu, ca raportor, aș dori să știu ce se întâmplă cu banii. Știm ce se întâmplă cu banii care ajung la Comisie, dar aș vrea să știu ce se întâmplă cu banii care ajung în statele membre. Programe de finanțare, cooperare între serviciile vamale pentru combaterea fenomenului și așa mai departe nu avem o imagine foarte clară în, în ceea ce privește banii din statele membre. În ceea ce privește statul meu, membru, am impresia că banii nu sunt folosiți pentru a combate contrabanda și a combate și activitățile legate de criminalitate organizată. Contrabanda e sprijinită de criminalitatea organizată. Activitățile teroriste pot fi finanțate astfel. De aceea, jurnalistul din Pakistan, domnul Latif, domnul Amir Latif, a fost invitat. Mă șochează Faptul că ambasada belgiană din Islamabad nu a dat dovadă de cooperare, așa că jurnalistul nu a primit viză. Oricum, prezentarea acestuia e disponibilă la intrarea în sală. Cum spunea și domnul președinte, Comisia a estimat suma care nu ajunge în Uniunea Europeană și anume o sumă de aproximativ 10 miliarde de euro. Vorbim de 6 miliarde de țigări. E ceva foarte îngrijorător. Statele membre nu fac destule eforturi pentru a aborda această problemă. Foarte puține informații sunt disponibile în legătură cu ceea ce se întâmplă în statele membre. Recent, la Strasburg, doamna, am discutat despre munca doamnei Macovei. S-a adoptat un program, știm că acest program este unul foarte important, care încearcă să abordeze acest fenomen al contrabandei cu țigări în Uniunea Europeană. Serviciile vamale trebuie să fie consolidate și și cooperarea între ele. De ce am organizat astăzi acest seminar? La 10 ani după semnarea primului acord, cu companii mari, cum ar fi Philip Morris și statele membre, cred că a sosit timpul să evaluăm situația, să vedem ce s-a întâmplat până acum. Cred că abordarea europeană în ceea ce privește contrabanda cu țigări și lupta împotriva pieței negre nu e atât de eficientă pe cât am putea să credem. Există niște amenzi foarte mari care trebuie să fie plătite de producători dacă produsele acestora sunt importate ilegal. Cu toate acestea, plățile provenite din capturi sunt destul de scăzute, cu toate că fenomenul contrabandei continuă să existe. Iar acest lucru e unul pe care îl vom discuta pe parcursul acestei dimineți. O explicație ar putea fi următoarea. Industria declară toate țigările ca fiind țigări de mm, contrabandă, așa că nu trebuie să plătească amenziile despre care vorbeam. Problema e că industria, industria e cea care decide dacă țigările sunt rezultate din contrabandă sau nu. Sunt contrafăcute sau nu. Philip Morris spunea că 27% din țigări sau 92% din țigările acestora erau contrafăcute. Întrebare cum putem să vedem dacă aceste țigări sunt contrafăcute sau nu. Știu că nu au fost făcute verificări ulterioare, după cele făcute de Ian Walton. Și vreau să pun o întrebare. Scottish Ocean, o instituție, are un contract cu Olaf. Ei sunt cei care fac teste asupra țigărilor. Scottish Ocean Institute este plătit sub dosarul Hercule, însă uitându-mă pe pagina lor de internet, nu văd absolut nimic despre tutun și cercetare în domeniul tutunului. Mi se pare ciudat faptul că Olaf pare să își fi slăbit ancheta pe acest subiect. Un lucru regretabil, pentru că Olaful a muncit întotdeauna foarte bine, foarte aprofundat pe asemenea subiecte, astfel încât să se asigură că producătorii de tutun pot să ajungă în tribunal de pe urma contrabandei cu țigări. Apoi mai există și o altă posibilitate, circuitele ilegale marfă care nu trece de 50.000 de țigări. În acorduri se spune că aceste cantități mai mici nu intră sub incidența acordului. Deci vorbim de cantități mici de marfă care nu sunt luate în considerare. Doar peste 100 de mii de țigări doar la peste 100 de mii de țigări se plătesc amenzi și se ține cont de acestea. Și atunci, industria e implicată în aceste cantități mici sau nu? Avem niște experți excelenți, le avem pe belgeanul Luc Liozens, care ne spune că există indicii clare că contrabanda continuă spre Uniunea Europeană, dinspre Ucraina, printre alte țări. Așa că ideea că noi câștigăm bătălia împotriva contrabandei nu e reală. De aceea am organizat acest eveniment astăzi să aflăm ce e adevărat, ce nu e adevărat și ce putem face noi, Parlamentul European, cum putem impulsiona lucrurile pe direcția cea bună, spre Comisie, spre statele membre, astfel încât să ne asigurăm că aceste 10 miliarde de euro pe care statele membre și Uniunea Europeană, la care statele membre și Uniunea Europeană au dreptul, într-adevăr ajunge în bugetele noastre. Aceasta e introducerea mea, domnule președinte, și cred că putem să trecem la prima prezentare a doamnei profesor Gilmore. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru această introducere. Vreau să discut două aspecte astăzi, în cele 15 minute care mi-au fost acordate. În primul rând, din ce în ce mai multe dovezi care s-au acumulat, cum că firmele de tutun sunt implicate în acest uh, comerț ilegal și în supraoferta de produse care până la urmă ajung pe piața ilegală. Și apoi mai este o problemă legată de datele pe care le avem în acest sens suntem din ce în ce mai dependenți de datele pe care ei le furnizează, mai ales în, proiect, în proiectul STAR și sunt niște deci, probleme aici. Vorbesc despre industria tutunului, vorbesc despre cele patru mari firme, Philip Morris, Japan Tobacco, America uh, Tobacco și Imperial. Vreau să vă spun că nu spun că tot uh, traficul ilegal în Europa poate fi atribuit acestor patru companii, Însă, o mare parte din acest comerț ilegal pare să poată fi atribuit acestor patru și asta e un lucru care a fost trecut cu vederea în trecut. Haideți să vedem partea istorică. Există din ce în ce mai multe dovezi de-a lungul timpului cum că aceste companii pe plan internațional au fost implicate în uh, comerțul ilegal. Multe dintre aceste dovezi apar chiar în documentele companiilor. Eu m-am aplicat asupra acestor documente în ultimii 13 ani și pot să vă spun că de câte ori uh, am văzut situații dintr-o anumită țară, industria tutunului era cumva implicată. Din acest document arată că strategia de business a acestor companii conținea un element de comerț ilegal. Știm bine că Uniunea Europeană a ajuns la tribunal uh, la New York. Era vorba de un caz de acolo care, știm bine, a schimbat paradigma cumva îndepărtându-ne de numai de responsabilitatea firmelor, ci incluzând și alte elemente, inclusiv partea de contrafacere. Vreau să vă spun astăzi că a existat o această schimbare de paradigmă, însă asta poate că a fost un pic cam prea exagerat. Din ce motive? În primul rând, prezența companiilor pe piață, mai ales a Philip Morris, arată că din ce în ce mai multe firme de acest gen sunt implicate în comerțul ilegal și în uh, tot ce înseamnă lanțul de aprovizionare. De ce se pune accent pe contrafacere, pe contrabandă? Pentru că datele legate de confiscări supraestimează numărul de uh, obiecte contrafăcute, să zicem, față de cele autentice. Haideți să vedem alte date. Iată dovezile cum că marile companii de um, tutun sunt uh, implicate în uh, traficul ilegal. Am avut un raport în 2011 în acest sens și ar fi fost mai, mai mare vâlvă dacă nu s-ar fi încercat mușamalizarea acestei afaceri. S-a dovedit că în la Japan Tobacco se uh, accepta uh, această contrabandă. Această firmă știa, n-a făcut nimic, au intrat în anchetă, li s-au confiscat computerele și s-au găsit, găsit niște documente. olaf continuă să investigheze aceste documente și să vadă în ce măsură mă refer la situația cu Siria, uh, Japan Tobacco Industries a încălcat uh, embargoul. Uh, am avut un document legat de Bulgaria, un document recent și mai multe date și surse ne arată că există oarește complexitate în ce privește contrabanda de, uh, de țigări între 2000 și 2010 după ce s-a ajuns la acord. Recent s-a dovedit că Imperial Tobacco's Classic Brand este una dintre mărcile cele mai uh, implicate în acest uh, Uh, trafic este de fapt o proprie marcă a Imperial Tobacco, dar făcută în uh, Ucraina. Iată, avem practic uh, un volum estimat la 7% din piața ilicită în 2009 pentru acest produs. Supraproducție. Um, jurnaliștii de investigații au dovedit că în 2008 cele patru mari companii au produs și importat împreună mult mai multe țigări decât, companii, decât ucrainii puteau să fumeze, 30 de miliarde în plus, deci o supraproducție care apoi s-a scurs pe piața paralelă. Deci avem supraproducție în Ucraina, uh, um, falsificarea unor produse în Ucraina, anumite practici de contrabandă în Rusia, toate acestea arată că Rusia și Orientul Mijlociu sunt un fel de platformă pentru această contrabandă și se petrec multe lucruri necurate la granița de est. Ce se întâmplă cu raportul Project Star al Philip Morris? Face parte din acea înțelegere la care s-a ajuns între UE și PMI după ce a avut loc cazul la tribunal în 2007 la New York? KPMG a, a primit o comandă să facă un raport legat de această tendință în Europa Bineînțeles că ne putem pune întrebarea cât de independent este acest raport, iar Philip Morris spune că acest raport este făcut de KPNG pentru PMI, pentru UE și pentru statele, statele membre, cele 27. Uh, putem să credem asta, pe de altă parte apare din ce în ce mai clar și evident că nu așa stau lucrurile și este foarte clar că acest raport este clar comandat de PMI și oricum transparența nu e de rigoare aici. Există o serie de date care au fost băgate în, sau introduse într-un model uh, statistic și care figurează în acest raport, puteți uh, să îl uh, consultați, am, avem, am niște copii. Modelul folosit este unul bun, este o idee bună și va produce date folositoare, utilizabile. Problema este cu datele introduse în sistem, în model și voi reveni mai încolo la asta. Raportul de asemenea dă niște rezultate interesante legate de acea supraofertă, oversupply. supply) arată că Philip Morris poate să dea niște date interesante pentru insulele grecești. Avem astfel de date, dar se pune întrebarea de ce companii care lucrează pe piața, să zicem, licită nu pot să aducă mai multe date în acest sens. În 2010 s-au analizat propriile mărci ale PMI. Philip Morris. Care sunt aceste date, așadar? O să încerc să vă arăt pe uh, ecran. Iată datele din 2010. În 2012 nu avem date. Vedeți că aproape un sfert din țigările contrafăcute în Europa sunt, aparțin Philip Morris, cu, comparat cu mult mai puține pentru alte mărci. În 2006 acest raport uh, s-a schimbat, ajuns, suntem pe la 40%. Un raport de 1 la 5, între 5 și până la 6 este acest raport, deci 1 și până la 5 sau 6. Deși a scăzut numărul acestor țigări contrafăcute e, eh, prin rețeaua PMI, deci eh, Philip Morris, eh, totuși continuă să domine această această firmă în comerțul ilegal. În ceea ce privește datele legate de confiscări, avem cu totul alte date. Vedeți că, de fapt, mult mai multe țigări contrafăcute sau false filimoris au fost confiscate decât cele autentice, adevărate. Deci, în contradicție cu primul tabel. Bineînțeles că trebuie să vedem care produse sunt uh, autentice și care sunt uh, uh, falsificate. Și numai când se dovedește că sunt făcute produsele neapărat de ei, atunci pot să li se ceară să plătească niște amenzi. Haideți să vedem mai multe detalii legate de datele furnizate de acest sector. Datele respective legate de comerțul ilegal cu tutun provin din acele pachete goale care au fost aruncate de pe stradă sau, în fine, la uh, pubele. Putem să vedem dacă aceste produse sunt produse local sau nu. Cele care nu sunt din țara respectivă pot să provină din rețele legale sau ilicite ilegale. Însă, când avem pachetele goale, nu putem să ne dăm seama despre ce este vorba. Deci poți să ai un pachet uh, care a fost aruncat pe stradă, dar vine din Luxemburg. Nu putem să știm dacă la Luxemburg l-a cumpărat omul eh, la, la tutungerie sau l-a adus așa prin contrabandă. Deci nu avem cum să știm din pachetele goale tot ce ne trebuie ca și date. Deci aceste date nu măsoară volumul eh, comerțului ilicit, dar poate să aducă niște măsurători eh, de acuratețe legate de ce se întâmplă în afa- de produsele fabricate în străinătate. Pe de altă parte, nu avem metodologie detaliată în acest sens. Multe dintre aceste date apar în diferite comunicate de presă, deci fără niciun fel de metodologie riguroasă. Uh, știm bine că acest sector nu a dorit să furnizeze metodologia. Dar chiar în Project Star, chiar dacă spun că au metodologie, ei de fapt nu au o adevărată evaluare a metodelor folosite și iată încă un motiv de îngrijorare la care vă mă voi întoarce mai încolo. Însă poate cea mai mare îngrijorare este că există în ce mai multe dovezi cum că această analiză a pachetelor uh, goale uh, măsoară foarte mult ce se întâmplă cu produsele aduse din afara țării și nu se concentrează problemele efectiv interne care țin de acest sector. S-a făcut o analiză legată de aceste pachete goale la locul de desfășurare a unor uh, evenimente sportive, hipice, fotbal și așa mai departe. În Polonia s-au făcut două studii în acest sens și s-a dovedit că acolo avem mult mai multe produse ilicite decât uh, datele furnizate de industrie propriu-zis. S-au făcut deci două anchete și statistic, practic, erau uh, identice, însă unul dintre studii a dat rezultate de două ori mai semnificative decât celălalt. Este foarte clar că uh, se pune foarte mult accentul, sunt rezultate care sunt cumva în favoarea ceea ce se petrece la granițe în zonele de uh, Um, trageri militare și așa mai departe, care arată mai mult produse aduse în sănătate decât cele produse local. Aveți niște note de subsol în raportul respectiv, scrise cu litere foarte mici, în care spune că, de fapt, metodologia s-a schimbat, astfel încât datele din 2012 față de 2011 sunt cumva schimbate, modificate ca să dea bine. Iată ce vedem pe următoarea planșă. Date de la Asociația Britanică a Producătorilor, uh, anchete desfășurate la evenimentele sportive, după cum vă spuneam. Vedeți o serie întreagă de linii frânte care vă arată că până la un anumit punct studiile sunt practic identice, însă dacă vă uitați pe anul 2011, dintr-o dată avem o schimbare bruscă a modelului. De la studiul de stat vedem că avem un volum în scădere, iar cele două studii din partea sectorului arată o creștere este foarte clar că avem aici de-a face cu acea metodologie schimbată de care v-am vorbit. Nu numai că datele guvernamentale arată această diminuare, dar avem și alte studii care arată aceeași tendință descrescătoare în Regatul Unit. Iată, avem un alt studiu și alte rezultate și care se referă la date din Regatul Unit. Tot așa se analizează pachetele goale din diverse uh, regiuni din Regatul Unit. În 2011 și 2012, acest comunicat de presă la care mă refer sugerează că e vorba de uh, comerț ilicit. Nu asta este pur și simplu accentul întregului studiu, însă este foarte clar că există o discrepanță între studiile efectuate în funcție de sursa acestora și este o tendință care se va confirma probabil și în 2013. Care sunt datele de la Project Star? N-am avut timp să le iau la puricat, însă e vorba de date legate de produsele ilicite, nu neapărat cele, să zicem, naționale sau interne. Nu încearcă să ia în calcul elementul deci, de produse aduse din exterior dacă comparăm acest proiect cu celelalte anchete, să zicem, independente sau studii independente despre care v-am vorbit, noi i-am întrebat pe oameni uh, ce se întâmplă cu produsele ilicite, am inspectat pachetele goale și am uh, prelevat și prețurile respective, am comparat datele respectivele, respective cu Project Star și cu datele acelea și vedem pe țări că uh, avem 16 țări unde se potrivesc, unde am suprapus datele și Project Star supraestimează în mod constant. Însă, pentru alte date, uh, tot așa, estimările Project Star sunt mai mari. Și, bineînțeles că avem și situația Austriei, Finlandei și Franței, unde uh, Uh, se cumpără foarte des, așa, transfrontalier aceste țigări sau se consumă aceste țigări. Am avut o planșă mai devreme legată de diferența dintre produsele interne și cele din exterior, unde ele pot fi apoi uh, ilegale sau uh, legale. Avem, bineînțeles, produse aduse de turiști, de la duty free, de la noi migranți, din vânzările transfrontaliere, de la turiști în general și de la studenți. Am făcut aceste anchete pe pachetele goale în anumite orașe, în orașe unde, bineînțeles, avem cei mai mulți turiști, studenți, etc. O altă problemă este valoarea vânzărilor transfrontaliere pentru a putea să vedem în ce măsură unele dintre țigări sunt uh, urmare a comerțului ilicit sau nu. I-am întrebat pe oameni Uh, să, dacă pot să facă diferența între turiștii care sunt în zone transfrontaliere și cei localnici care oricum trec uh, granița într-un sens sau altul și care participă cumva acest trafic. Problema cu țigările pe plan internațional trebuie să vedem în ce măsură este vorba de țigări autentice, în ce măsură ele sunt contrafăcute sau în ce măsură ele sunt uh, um, ilegale, dar sunt totuși țigări autentice, dar sunt acceptate de uh, firma respectivă. În concluzie, este foarte clar că aceste firme sunt, sau companii sunt din ce în ce mai mult implicate în acest comerț ilegal și în supraofertă. Acordurile la care s-a ajuns nu au descurajat suficient industria tutunului să se implice în aceste practici ilegale, ilicite. Datele furnizate de ei nu pot să fie considerate de încredere. Este foarte clar că studiul pachetelor goale nu poate să dea date legate de ilicit. Din ce în ce mai multe date arată că industria folosește aceste studii pentru a-și promova cauza și pentru a face lobby-ul. Este foarte clar că în Europeană că dacă ne gândim că se spune că în Europa crește volumul acestui comerț ilicit, aceste date vin de la Project Star, de la companiile de tutun și nu avem alte date cu care să le comparăm, cu care să le combatem. Și problema confiscărilor este problematică, pentru că este nereprezentativă când vine vorba de volumul comerțului licit pe ansamblu. Vă mulțumesc! Thank you very much, professor. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna profesor Gilmore. Foarte interesant, foarte interesante faptele prezentate. Sunt sigur că Există deja întrebări? Da, într-adevăr, și eu vă mulțumesc, domn profesor. Ne-ați făcut un tablou uh, impresionant. Noastră și colegii noastre ați publicat mai multe studii în uh, buletine științifice, în publicații științifice. În cercetările dumneavoastră, ați fost vreodată abordată, dată fiind experiența de care dispuneți, dată fiind informațiile pe care le publicați și mesajul îngrijorător pe care îl transmiteți, ați fost vreodată abordată de către vreo autoritate din uh, statele membre și dacă da, de care dintre ele? Ați avut discuții cu serviciile Comisiei, Direcția Generală Taxud, Comisarul eh, Antifraudă și staful său, personalul său? Ați avut eh, contacte organizate cu OLAF eh, cum au fost primite informațiile? Domnul comisar Semet a publicat o comunicare privind lupta împotriva comerțului ilicit cu tutun în august 2013, dacă mi-aduc bine aminte. Ați fost cumva implicată în pregătirea acelei comunicări? Și o întrebare poate de partea cealaltă <clears throat> Dacă doriți, ă, ceea ce ne spuneți este șocant și presupun că mesajul dumneavoastră nu ajunge întotdeauna la urechi înțelegătoare. Sigur că sunt convins că industria tutunului nu este de acord cu mesajul dumneavoastră. Ați fost abordată vreodată de către reprezentanții ai industriei? Ați intrat vreodată în dialog ă, cu aceștia? Ați ă, a avut uh, discuții în contradictoriu, ați învățat ceva din aceste contacte. Deci vreau să lărgim un pic uh, cadrul discuției și să vedem ce putem face cu aceste informații. Și poate că și alți colegi uh, au întrebări pentru dumneavoastră. Thank you very much. Vielen Dank. Ich habe weitere Wortmeldungen. Mulțumesc. Doamna Inge Gresle are cuvântul. Mulțumesc, a fost foarte interesant. Nu am găsit prezentarea în documente. Probabil sunt eu prea lentă dimineață. Am, nu. Um, îmi pare rău, prezentarea a fost departe de mine, mai port și ochelari, oricum această poveste cu raportul Star în ceea ce privește fiabilitatea datelor, vă înțeleg, dar întrebarea e ce facem noi, ce ne sfătuiți să facem? După ce am văzut cu căutarea pachetelor goale în gunoi, nici faptul că am etichetat fiecare pachet nu poate să ajute. Avem nevoie de sfaturile dumneavoastră și am ascultat și întrebările colegului Ștarț în legătură cu Olaf, la care mă alătur și eu. Mulțumesc! Vielen uh, Mulțumim! Uh, that we uh, a three, Sugerez să luăm câte trei vorbitori. Øhm, tusind tak for øh, øh, oplægget. Det var utrolig interessant. Mulțumesc pentru prezentarea noastră, foarte interesant. Am și eu o întrebare care ar putea să fie poate în afara arii noastre de competență, însă mă întreb dacă sistemele de control ale producătorilor de tutun diferă de la un stat membru la altul am observat că industria tutunului își mută producția din mai multe motive, unul dintre ele fiind acela că doresc să-și maximizeze profitul și astfel se mută către zone ale Uniunii Europene în care salariile sunt uh, mai mici. Dar există aceleași măsuri de control aplicate și acolo? Atunci când uh, industria Adică putem presupune că industria își mută producția acolo unde măsurile de control sunt mai uh, reduse? Okay. Mulțumim, doamna Gilmer. M-ați întrebat dacă lucrez cu diverse alte agenții. Nu, nu am fost abordat niciodată de Olaf. În Marea Britanie lucrez cu uh, serviciul fiscal al majestății sale. Am colaborat oarecum cu Direcția Generală Taxud la mai multe proiecte și ca parte a cercetării am uh, cerut accesul la documente în cadrul OLAF pentru a afla uh, ce ne interesa. Nu ni s-a oferit foarte mult, însă am avut foarte multe întâlniri și foarte multă corespondență cu uh, industria tutunului experiența pe care am avut-o cu ei s-a referit mai ales la plățile privind capturile. Am obținut niște cifre și am uh, comparat uh, datele uh, de exemplu, am comparat situația de la Philip Morris cu cea de la Imperial și cifrele care au rezultat arată că plățile sunt de 9, doar, numai 9 eurocenți pe suta de țigarete. Vă pot furniza toate aceste informații mai târziu. Următoarea întrebare a fost uh, cum să îmbunătățim proiectul STAL. Eu cred că modelul acestui proiect este foarte bun și combină informațiile de la cele 27 de state membre pentru a obține un tablou uh, complet al, complet al uh, traficului ilicit. Preocupările noastre se referă însă la acuratețea datelor introduse în sistem. Argumentul meu ar fi că proiectul STAR sau un proiect echivalent ar trebui să fie administrat de o organizație independentă care nu are legături cu industria tutunului și atunci cred că am avea uh, date mai de încredere. A treia întrebare se referea la controlele, controlele, măsurile de control din industrie, dacă diferă de la stat membru la altul sau lipsa acestor controle eventual. Eu cred că trebuie să presupunem că măsurile de control sunt aceleași, dar este mai uh, ieftin să produci în Ucraina, în Rusia, în Belarus și putem presupune că și aici controlele sunt uh, mai uh, reduse pentru că gradul de corupție în general este ridicat. Și sper că v-am răspuns la întrebări. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Aș vrea să vă pun și eu o întrebare. Poate n-am înțeles foarte bine, dar în anchetele dumneavoastră ați găsit vreun motiv pentru care industria tutunului se concentrează atât de mult asupra comerțului, ilică și alți colegi mai au întrebări. Da, vă rog, dacă vă rog să vă prezentați și să puneți întrebarea. Mulțumesc. Mă numesc Adrian Welsh și lucrez la Imperial Tobacco ca ofițer de conformitate am uh, încheiat uh, cu Uniunea Europeană un acord în 2010 și aș vrea să subliniez că am făcut acest lucru în mod uh, benevol și aș vrea să-i răspund la câteva uh, afirmații doamnei profesor Gilmore ca să clarificăm lucrurile valoarea acordurilor europene. Noi, din principiu, suntem foarte angajați în respectarea acestor acorduri și doamna Gilmar a dat exemplul uh, mărcii noastre clasic fabricată în Ucraina pentru a-și demonstra uh, afirmațiile. Pentru noi, Classic a fost o marcă foarte importantă în ultimii ani. Uh, dar am respectat uh, angajamentele în legătură cu acordul cu Comisia Europeană. Cred că e foarte important să spunem că nu s-a făcut nicio distinție între ceea ce s-a fabricat de către uh, Imperial Tobacco și uh, s-a confiscat și produsele contrafăcute confiscate în Uniune uh, care imită uh, produsele noastre. Aș vrea să subliniez că produsul autentic uh, confiscat de uh, produsele confiscate de la începutul acordului nostru cu Uniunea, uh, cantitatea este uh, nesemnificativă. Și poate mai important de atât, aș spune că ca să, ca să vă arăt cât de în serios luăm aceste lucruri, suntem conștienți de problemele pe care brandul clasic ni le-a pus uh, și tocmai de aceea am întrerupt uh, producția mărcii clasic pentru piața ucraineană în octombrie 2012 de aceea nu mai există vânzări de țigări clasic ale mărcii Imperial în Ucraina din uh, iunie 2013. Deci nu veți mai întâlni aceste țigări în Uniunea Europeană, nu vor mai intra în uh, Uniune, însă veți vedea cantități foarte mari de țigări contrafăcute ale acestei mărci. Da, dați-mi voie să îi mai dau cuvântul toată colegii mele. Eh, eh, Doamna Grezle, v-am rugat să ne spuneți și de sistemul de track and trace. Ce fel de influență are acest sistem pentru scăderea contrabandei și inter- identificarea produselor de contrabandă. Dacă nu puteți să ne spuneți nimic despre acestea, e în regulă. Însă aș vrea să ne spuneți câte ceva despre acordurile privind tutunul. Cum vedeți dumneavoastră faptul că Uniunea Europeană, așa să spunem, a permis să există anumite ludări de la niște îndatoriri juridice. Vorbim de aspecte penale. În cazul contrabandei au fost uh, anumite contracte terminate cu anumite companii producătoare de tutun, s-au încheiat negocierile cu ele. Sub acordul privind tutunul, industria tutunului e prezentă la multe ședințe în care se discută de strategii împotriva contrabandei. Ar fi interesant dacă aveți o idee să ne spuneți mai multe. Da, mulțumesc, răspundeți. So, first question was why did they... Da, deci prima întrebare era de ce se uh, trafichează țigările. Păi, în primul rând, diferența de preț. Uh, țigările de contrabandă se vând pe piață mult mai ieftin decât uh, cele taxate și atunci oamenii le cumpără. Iar uh, industria tutunului nu, uh, industriei nu-i pasă dacă țigările se vând legal sau ilegal. Important este să își primească banii. În al doilea rând, tinerii sunt o piață importantă. Uh, fumătorii mor în fiecare zi și trebuie înlocuiți de cei tineri. Deci țigările ieftine pe piață sunt destinate mai ales tinerilor. În al treilea rând, industria a folosit uh, întotdeauna contrabanda ca uh, metodă de a intra pe uh, piață. La începutul anilor 90, aceste piețe erau închise um, pentru industria tutunului și atunci ce s-a întâmplat a fost că industria însăși a organizat trupele de uh, Uh, contrabandiști care să introducă uh, țigările pe aceste piețe închise. Și un alt motiv uh, pentru care există cotele ridicate de contrabandă este că această, acest comerț nereglementat este modalitatea industriei de a lupta cu reglementările pieței, reglementările impuse. De aceea crește nivelul de contrabandă și lucrurile se uh, înrăutățesc în fiecare zi. Deci, practic, contrabanda lucrează în favoarea industriei tutunului. În legătură cu țigările clasic, înțeleg că această marcă a fost vândută în Ucraina, produsă și vândută în Ucraina. Dar de ce ar vrea cineva să o falsifice, să o contrafacă pentru a o introduce în Europa unde este necunoscută. Adică, de ce s-ar chinui cineva să falsifice aceste țigări? Mă interesează și de ce, dacă știați că a fost uh, clasificată ca o marcă ilicită, de ce ați continuat producția? De ce ați continuat uh, după 2009 până în 2012 producția acestor uh, țigarete. Pe mine mă uimește. N-am să mai uh, intru în detalii. Uh, iar în legătură cu sistemul track and trace de urmărire, nu sunt experta care ar trebui întrebată acest lucru. Avem alți experți în acest sistem. Iar în ceea ce privește acordurile Uniunii Europene cu industria tutunului, aceste acorduri au permis uh, industriei tutunului să aibă acces la informații privind traficul ilicit și acces la informații privind tendințele de reglementare, chiar și, uh, chiar și faptul că industria tutunului are ușile deschise la Bruxelles reprezintă un avantaj uh, pentru aceștia. Și după părerea mea este clar că asistăm la o, adică avem o, un grad scăzut de transparență în mm, interacțiunea cu Olaf. Cred că Luc va vorbi mai mult despre acest lucru. Pentru mine există preocupări legate de felul în care colaborăm cu industria tutunului, care este o parte a problemei, după părerea mea. Și, uh, în plus, sancțiunile cred că sunt insuficiente, total insuficiente pentru a descuraja aceste practici. Asta am avut de spus. Bun, mulțumesc. Cred că nu mai avem uh, timp uh,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 nu știu dacă sunteți uh, interlocutorul potrivit sau vom mai discuta astăzi la atelier. Eu încă nu m-am ocupat de această temă, nu sunt nici fumătoare, de aceea pe mine m-ar interesa care sunt căile pe care se poate acționa la, împotriva contrabandei. În Austria, așa cum am văzut, avem una dintre cele mai înalte rate, cel puțin pe hârtie, avem atât de multe granițe exterioare ca niciun alt stat european și de aceea cum putem să E clar că țările învecinate cu noi au țigări mult mai accesibile pe piețele lor și știm cât de mari sunt importurile spre Austria. De aceea pe mine m-ar interesa dacă acest trafic ilegal ajunge acest trafic cu tutun ajunge până la urmă în comerțul legal acest lucru m-ar interesa pe mine. Unde are loc acest, uh, această circulație? Cum poate să știe un consumator dacă a uh, fumat niște țigări ilegale? Mulțumim, doamnă Kadenbach. Îi uh, propun ca doamna Gilmore să răspundă, dacă dorește, pe scurt dar după aceea vreau să-i auzim și pe ceilalți experți și ce părere au ei despre părerile auzite. Doamnă Gilmer, puteți să răspundeți la întrebarea doamnei Cadenbach, dacă doriți. Da, ar trebui să fie poate pe scurt, ar, poate ar trebui să așteptăm, e complicat. Cel mai, cea mai complicată parte a prezentării era chiar aceea în care încercam să vedem. Există acele țigări uh, albe, să le spunem cele produse legal, dar vândute ilegal și apoi există produsele contrafăcute și cele false. Există companii care produc un volum prea mare știind că o parte va ajunge ilegal transfrontalier. Majoritatea fumătorilor ar ști dacă fumează țigări ilegale sau nu. Cred că v-am răspuns în linii mari. Mulțumim, doamnă Gilmer, pentru cele spuse aici și acum trecem la următorul vorbitor, domnul Howard Pugh din partea Europol. Good morning. Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc Comisiei de Control Bugetar că m-a invitat să vorbesc despre acest subiect foarte important. Câte ceva despre mine. Eu am un experiență în ceea ce privește partea vamală. În ultimii patru ani am lucrat pentru Europol ca specialist. Eu mă ocup de echipa care se ocupă cu fumatul, o echipă formată din analiști și specialiști care încearcă să ajute forțele polițienești să lupte împotriva criminalității organizate implicate în contrabanda cu tutun. Ce face Europol? Europol este o agenție de punere în aplicare a legii europeană. Este Agenția Europeană pentru Informații. Noi culegem, analizăm și diseminăm informații spre forțele polițienești și alți parteneri. Unul dintre domeniile noastre principale are de-a face cu schimbul de informații. Facem acest lucru în două feluri. În primul rând, printr-un sistem securizat de e-mail numit Sien, care, uh, la care avem acces la oameni din aceeași clădire dar și cu agențiile din statele membre și um, autoritățile competente. Avem și ofițeri de legătură în cadrul Europol, care sunt ochii și urechile noastre spre agențiile poliționești cu care lucrăm. Zi de zi avem operații și strategii balate pe, analiză și pe adunarea de informații. Europol are mandatul de a se ocupa cu infracționalități grave, crimă organizată și terorism și trebuie, să fie, trebuie ca Europol să intervină, cel puțin două state membre trebuie să fie afectate de o activitate ilicită. Aceasta este clădirea noastră de la Haga. Europol încearcă să aducă împreună analiști, specialiști și agenții de legătură. Acesta ajută statele membre în investigațiile sale, dar și țări aflate în afara Uniunii Europene. Aici, important pentru mine, e cifra 71. Există 71 de agenții diferite bazate pe Europol. Europolul e văzut ca o mm, organizație polițienească, dar noi avem acum 145 uh, de ofițeri de legătură. Prevedem că această cifră va crește la 180 nu foarte multe clădiri în lume, în Europa și mai ales în lume, au atâtea agenții în interiorul lor, 71. Limba de lucru este engleza, pot foarte ușor să mă întâlnesc cu colegii mei din diferite țări, să discutăm cine de ce are nevoie să continue supravegherea, cine are resursele pentru a continua supravegherea în cauză. Europol are o, agenție multi, are o abordare multiagenție în lupta împotriva criminalității. Avem forțe polițienești, poliție financiară, jandarmi, agenți vamali, de imigrație, servicii de securitate. Există un număr de agenții care ne pot ajuta să combatem infracțiunea pe care o analizăm. În Europol, din Europol fac, fac parte cele 28 de state membre, mai există 10 Um, părți um, terțe prin cu care avem legătură prin intermediul ofițerilor de legătură și apoi mai avem și acorduri operaționale 11 prin, pe baza cărora schimbăm date. Avem 20 de acorduri strategice cu țări și organizații cu care schimbăm informații, detalii despre diferite tendințe și așa mai departe, dar nu date personale. Echipa mea, legată de fumat, e legată de încă trei grupuri. Grupul de crime economice, apoi mai există o echipă care se ocupă cu frauda, cealaltă se ocupă cu copile. Datele pe care lucrează analiștii noștri în domeniul infracționalității. La fiecare 8 ore aceste date sunt legate de datele de la celelalte echipe. Echipa mea se concentrează pe tutun și mai există încă 23 de alte date. Datele care sunt um, colectate de Europol sunt apoi transmise și uh, corelate cu celelalte date. De aceea e foarte important, e o legătură mare între oameni, companii, diferite agenții și diferite domenii de infrac- infracționalitate. Dacă ne uităm la comerțul ilegal cu tutun, am luat niște cifre din uh, Project Star Report. De ce e important că Europolul să se implice? Pentru că există o pierdere de câștig pentru guvernele europene, care în 2012 era estimată la 12,5 miliarde de euro. Există profituri foarte mari pentru cei care, con, care fac contrabandă sau produc ilegal țigări. Criminalii pot să meargă spre alte domenii din crima organizată. Observăm că există legături cu drogurile, armele, spălarea de bani, acest tip de infracționalitate. De ce e important să avem analize ale datelor? Luăm niște date de și vedem că cam 20% din, din cea, 2% din ce se întâmplă într-un an e inspectat.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 împreună cu mine, încearcă să facă următorul lucru, să vadă care sunt organizațiile de crimă organizată din spatele contrabandei cu tutun. Dacă facem acest lucru, avem o șansă mai bună pentru societate. Încercăm să ne mișcăm cât de repede de la șofer să ajungem la organizatori, la cei care au câștigurile cele mai mari de pe urma acestui tip de infracționalitate. Europolul e foarte implicat în anumite proiecte de impact, care sunt niște platforme multidisciplinare. Pe următorii patru ani, Europolul este de asemenea implicat. Ni s-a cerut să trecem de la tutun, să includem tot felul de alte fraude adică să includem și frauda legată de alcool. Acest lucru ne-l cer statele membre. Credem că noi contribuim cu informații bune pentru forțele poliționești, adunând um, informații din diferite părți, industria privată, comerț, surse deschise. Prin toate acestea, noi oferim forțelor de punere în aplicare a legii o imagine mai bună asupra problemei, astfel încât resursele lor limitate pot fi mai bine concentrate pe ceea ce amenință societatea noastră. Avem informațiile în același loc și altfel putem înțelege înțelegem mai bine problemele. Găsim oameni cu care să discutăm, putem finanța reuniuni operaționale și putem astfel să oferim un sprijin analitic. Echipa noastră țigă, țigă, fumat. Avem la, în acest moment 26 de state membre. Belgia s-a alăturat înainte de Crăciun. Avem șase asociați, țări din afara Uniunii Europene, care lucrează, dar lucrăm și cu organizații ca Eurojustul, care ne aduc informații în ceea ce privește aspectele transfrontaliere. Acum am deschis un proces pentru a include și Uh, din Statele Unite, Food and Drug Administration și de asemenea și OLAF și-a manifestat interesul. Aici vă voi arăta patru domenii de care ne ocupăm noi în ceea ce privește traficul ilegal cu țigări. Mă uit, ne uităm la țigări contrafăcute, ceva ce arată ca produsul original vin de obicei din China și mai nou și mai aproape de Uniunea Europeană a fost uh, scurtat um, lanțul de aprovizionare astfel încât poliția poate mai greu să intervină, pentru că dacă vine un transport din China, există 3-4 săptămâni în care acesta poate fi verificat. Dar dacă um, aceste, această marfă vine de, din imediat apropierea graniței cu Uniunea Europeană, ei, nu se mai poate face mare lucru. Apoi, țigările chip whites, albe ieftine, vin din Orientul uh, Mijlociu. Acestea sunt o problemă reclamă bună, uh, mare, arată ca și cum ar fi o marcă, dar nu e una copiată, așa că nu se poate vorbi de încălcarea mărcii. Fabrile, fabrici legale, producători care își deschid fabrici legale în Uniunea Europeană cauzează foarte multe daune, 6-700 de euro costă o asemenea fabrică și câștigurile repede pot fi și se fac câștiguri foarte repede. Produc țigări la comandă, sunt în Uniunea Europeană, deci nu trebuie să se deplaseze peste granițe, doar importă componentele destul de ieftine pentru, produce, pentru a produce țigări. De ce a existat o scădere în ceea ce privește uh, Uh, confiscările, există anumite um, abuzuri în ceea ce privește sistemul de mișcare și control. Pot fi importate și transportate țigări în Uniunea Europeană prin diferitele sisteme de tranzit. Dacă nu ajung unde trebuie și o iau pe alt drum, nimeni nu are nimic de plătit. De aceea vedem această scădere a confiscărilor, pentru că nu mai există această nevoie de contrabandă. Vă voi da un exemplu în legătură cu ce a făcut Europolul, astfel încât lucrurile să fie mai tangibile pentru dumneavoastră. E un caz din Franța, adică un, o cauză care era la latitudinea statelor membre. Europol nu putea să meargă să aresteze oameni, dar noi când suntem invitați să ajutăm un stat membru, ne activăm. În acest exemplu am lucrat îndrapoapre cu Eurojust. Exista un grup de criminalitate organizată care făcea contrabandă cu țigări din Ucraina în Franța. A existat o captură de 7 milioane, o sumă destul de mare pentru o singură captură dar aceasta avea legătură cu celelalte transporturi și aici ne-am implicat noi, am adunat date legate de caz, am văzut care sunt companiile implicate, uh, ne uităm și la toate datele pe care le adunaseră francezii. În iunie 2011, cu alte șase state membre, am organizat două zile de acțiune. Am avut um, o operațiune de control și un birou mobil. Un birou mobil înseamnă, de fapt, un laptop care poate fi legat ușor și sigur de baza de date Europol. De la această unitate de coordonare am avut 150 de ofițeri din poliție, ofițeri vamali, care se ocupau de arestări și extrădări. Ex- au existat și confiscări în case, acolo am putut să luăm foarte multe aparate electronice pe care le-am folosit ca dovezi. Ce a fost important pentru succesul nostru? Sprijinul analitic încă de la început, pe care Eurojust ni l-a asigurat. În august, francezii le au condamnat, au condamnat pe organizator la 10 ani pentru contrabandă, iar ceilalți au luat 7 ani pentru contrabandă. Un rezultat foarte bun pentru francezi și ne bucură foarte mult că și noi am fost implicați. Cred că e într-adevăr un record în ceea ce privește contrabanda. Cred că a fost un caz foarte bine coordonat de francezi cu sprijinul Eurojust și Europol. Acesta este tipul de ajutor pe care Europolul poate să îl facă. Intervenție, coordonare. Când suspectul se afla deja în tribunal, acesta a spus că a vizitat Dubaiul împreună cu familia sa, a spus că e în vacanță. Când am uh, când am arătat dovezi și fotografii care au fost luate, am arătat că de fapt acesta nu a fost în Dubai și că acesta fotografia fabrici care ar putea să îl ajute ca sursă pentru fabrica sa de țigări. Acum o, un ultim slide în care vă arăt cum arată un birou mobil, cum vă spuneam, un laptop și mai avem și acel um, aparat pe care îl vedeți care ne ajută și pentru acesta culege date de la telefoanele mobile. Dacă e arestat un șofer într-un port și are țigări, acest aparat ne ajută foarte mult pentru că vedem cum circulă comunicarea în cadrul lanțului de crimă organizată. Îi ajută pe investigatori, arată domenii la care ar putea să se uite, deși nu o fac pe moment. Așa cum am spus, încerc, încercăm să avem multe surse. Avem un proiect um, open source în ceea ce privește domeniile. Ne uităm și la lucruri care nu au fost raportate, nu ne-au fost raportate nouă, ci surselor noastre. Astfel primim multe informații din comerț, din industria privată. Toate acestea sunt importate, importante și încercăm să oferim imaginea cea mai bună pe care o putem face pentru partenerii noștri. Așa cum am spus, încercăm să ne fixăm pe criminalitatea organizată din spatele acțiunilor. Mai există și investigații financiare în spatele lor și prin intermediul acestora, într-adevăr, putem să atingem criminalitatea organizată, pentru că aceștia sunt doar în căutare de profit. În concluzie, sper că v-am clarificat rolul Europol și rolul vital pe care l-au informațiile în lupta împotriva criminalității organizate. Au fost doar 15 minute această prezentare, dar vă invit pe toți să veniți la Europol, astfel încât să învățați mai multe despre cum acționăm, ce facem, ați putea avea o idee mai bună. Și apoi, inițiativele sunt foarte binevenite, pentru că luptăm împotriva infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene. Inițiat, tot, toate aceste inițiative sunt un pas pozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție și voi încerca să răspund la orice fel de întrebări veți dori să mi adresați. Vă mulțumim foarte mult, domnule Piuh, pentru acest um, raport foarte interesant și deschid acum discuția. Bart, îți dorești să începi? Deze, voor deze bijdrage. Mulțumim foarte mult pentru aceste, această prezentare atât de clară, limpede, așa, un spirit cartezian, aș spune. Ei bine, ați vorbit despre acel comerț ilegal cu produse din tutun, patru elemente, țigări contrafăcute, țigări de contrabandă, fabrici ilegale sau unități de producție ilegale, care și ele pun în circulație aceste produse și, în sfârșit, al patrulea element, sistemul de control al mișcărilor de produse supuse accizelor. Ați vorbit de scăderea numărului confiscărilor, capturilor, precum și lucruri legate de tranzitul care există. Ne puteți spune mai multe despre asta? Suntem direct vizați ca și legiuitor? Și mă gândesc chiar la următorul parlament. Ar fi interesant pentru că acesta să se sesizeze de acest dosar și să intre în dialog cu Comisia. În acest sens, vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Gresle are cuvântul. Am două întrebări. În primul rând, cum arată cooperarea cu Olaf despre care ați vorbit, dar cum arată mai îndeaproape aceasta? Ne-ați spus că nu există acorduri, noi am, spus, noi am auzit că există acorduri care au fost semnate, trebuie să ne clarificați această situație. Apoi, cum evaluează uh, OLAF competența Europol? Știm cum Europol este structural, structurat, dar vedem acum că um, unitatea care se ocupă cu țigările a fost slăbită. Cum vedeți toate acestea? Mulțumesc. Domnul Søndegard are cuvântul. Uh, tak. Uh, det er lidt på det. Mulțumesc foarte mult. Ca reacție la sau ca urmare la întrebarea pe care unsă, mi am pus-o mai devreme. Știm oare ce controle sunt exercitate în diversele noastre state membre? Au autoritățile statelor membre vreo influență asupra producției legale de tutun? În ce măsură legislația este eficace sau nu. Există niște lacune care permit acest comerț ilicit. Foarte multe fabrici de tutun au fost închise în țări cu controle mai slabe și au fost mutate cu controle mai puternice și au fost mutate în țări, să zicem, mai stricte ca și controle și inspecții. Ce credeți despre asta? Mulțumesc! Trai. Mulțumesc, am avut trei întrebări foarte interesante. Domnule Piu, vă rog. Okay, the first question um, relating to the excise move. Mulțumesc. În ceea ce privește sistemul de control al produselor supuse uh, la accize, încercăm să analizăm situația nu e vorba de un sistem de trasare propriu-zisă. Putem să vedem când au intrat, când au intrat produsele. Eu, dacă sunt importator, eu pot să declar că am băgat niște produse la depozit și să spun că merg în altă parte. Dorim să avem un sistem care să urme, urmărească în principiu aceste produse pentru care nu s-a plătit niciun fel de taxă vamală. Am avut cazuri în acestea, am încercat să ne infiltrăm acolo și să facem așa o trasabilitate completă a întregului lanț logistic. Dar încercăm să nu ne dăm de gol, ca să zic așa, lucrăm sub acoperire. În ceea ce privește situația administrativă și juridică în diverse state membre, ea este diversă și bineînțeles că situația este foarte diferită legată de mișcarea bunurilor, de, de taxarea lor și așa mai departe. Îi dau cuvântul colegului meu. Nu, continuă eu. Ceea ce privește ONEF, nu cred că trebuie să avem o comunicare propriu-zisă sau formală. Avem o decizie a Consiliului în acest sens prin proiectul Impact. E vorba de platforma multidisciplinară împotriva criminalității organizate. În acest context, ni s-a cerut să participăm ca și actor și partener uh, cheie. Ne-am întâlnit în luna octombrie cu Olaful, deci uh, atunci Olaful s-a hotărât să se asocieze uh, grupului nostru SMOC. Asta s-a consfințit în decembrie și tot atunci s-a lansat și un studiu de fezabilitate, adică pe 20 eh, decembrie. Olaful a participat la acest studiu, dorând să clarifice sarcinile pe care le putea prelua în cadrul unui astfel de grup SMOKE, ce resurse are, ce potențial are. În urma acestui studiu, eh, statele membre trebuie să voteze pentru astfel de um, asociere formală a Olafului la grupul uh, Smoke. E vorba de informații care trebuie să fie, fac obiectul unui schimb, uh, date personale, deci e vorba de o lucrare foarte strânsă pe care noi o preconizăm. În ceea ce privește echipele de asistență reciprocă OLAF uh, și cooperarea cu echipele comune Vamale, lucrăm foarte bine cu ei, cooperăm foarte bine cu ei și prin biroul nostru mobil încercăm la fața locului, on the spot, să uh, îi uh, sprijinim pe cei de la OLAF. Ne ocupăm de anumite tipuri de produse care pun probleme legate de dreptul proprietate intelectuală și tutun și așa mai departe. Mai sunt însă multe de făcut când vine vorba de schimbul de informații. În domeniul tutunului de care eu mă ocup, deci depinde de unitățile de care vorbim, cooperarea poate să fie mai mare sau mai strânsă sau mai puțin strânsă. Deci nu avem o cooperare omogenă peste tot în toate domeniile, dar cred că progresele sunt totuși uh, constante și bineînțeles că ea merită să fie accelerată și cei care pierd în lipsa unei astfel de cooperări este tocmai Uniunea Europeană și cei care au de câștigat sunt cei care sunt organizați în grupurile de criminalitate organizată. Deci avem tot interesul să împărtășim aceste informații. Ceea ce privește acele cazuri concrete de fabrici sau de e, tutun, în primul rând aș vorbi despre acei factori legați de legislație și mă refer mai bine zis la uh, fabricile legale, respectiv ilegale de tutun. Noi nu avem date în acest sens, încercăm să le investigăm, dar pot să vă spun că în ce privește cele ilegale, noi le punem sub observație, dar în ce privește fabricile, să zicem, normale, legale, noi nu avem date în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnule Piu. Dacă îmi permiteți, vreau să vă pun și eu o întrebare în discuții precedente aici la comisia noastră s-a pus o întrebare, nu mi-am de către cine, o întrebare mai bine zis a exprimat o suspiciune cum că schimbul de informații dintre OLAF și Europol sau unitățile de aplicare a legii în uh, statele membre ar putea să fie contraproductive în acest sens, pentru că s-ar putea să fie probleme legate de scurgerea unor astfel de informații către industria tutunului și a altor actori. Aveți cumva informații să ne dați uh, în acest sens? Deci vreau să clarificăm. E vorba de informații din partea industriei tutunului care este, fac obiectul unui schimb de informații între noi. Nu, dacă mi amintesc, spune președintele, era vorba de întâlniri între organele polițienești la care participă și reprezentanți a industriei tutunului, unde se vorbește de o strategie comună de luptă împotriva comerțului ilegal. Dumneavoastră știți cumva cum că în urma acestor întâlniri s-ar putea să se tragă niște concluzii care să fie cumva în beneficiul, în favoarea comerțului ilegal, pentru că iată ce ne-a spus doamna profesor Gilmore, s-ar putea să existe cumva un interes al producătorilor de tutun uh, de a susține comerțul ilegal. Până la urmă, nu știu dacă e adevărat sau nu, însă până la urmă se pune întrebarea ce fac cu datele pe care le culeg din, din întâlnirile dumneavoastră reprezentanții industriei tutunului. Da, eu uh, pot să spun că i-am întâlnit pe acești reprezentanți, am fost la două sesiuni, avem întâlni, întâlniri și sesiuni, unele deschise, unele închise cu acești reprezentanți. Eu cred că este important uh, să îi folosim în sensul că ei cunosc foarte bine toate rutele, tranzitul și știu cum funcționează acest sector. Eu vreau să extrag cât mai multe informații utile de la ei și pot să le uh, Um, verific, să l încrucișez cu alte uh, surse, dar am surse și de la polițiile din statele membre și așa mai departe. Ei totuși sunt o sursă de, importantă de informație, zic eu. Și eu aș fi într-o situație foarte jenantă și n-aș avea un raport uh, la fel de bun dacă nu m-aș folosi de anumite date pe care ei le dau. Deci este o parte importantă din munca pe care noi uh, o facem și ar fi păcat să știrbim calitatea raportelor pe care ni uh, le dorim, pe care le întocmim. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Ingre, Inge Gresle are cuvântul. Această chestiune legată de date mă interesează foarte mult. Ce fel de date primiți? Date pe care le cereți? Date pe care le primiți la producătorii de tutun? Sau cum, pe ce baze legale primiți aceste date de la producătorii de tutun? Mai, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu e cazul, vă rog să răspundeți. Colegi Florence. Domnule Florence, doriți să puneți o întrebare? Mr. You, perhaps uh, you can take uh, the opportunity to answer Mrs. Gressler's uh, question. Okay. Deci vă rog să răspundeți la doamna, întrebarea doamnei Gressler. Da, Europolul nu are un, o înțelegere, un memorandum de înțelegere cu un reprezentant al industriei tutunului. Ne întâlnim în mod constant, regulat, discutăm uh, subiecte de interes comun, ne dau informații de context, Uh, avem și informații de la serviciile secrete care ne parvin tot în aceste întâlniri. Informațiile pe care le dă industria tutunului sunt uh, cumva uh, apoi încrucișate, verificate uh, și în funcție de ce ne parvine de la, uh, de la statele membre. Vedem ce este corect, ce nu, inclusiv cu serviciile secrete sau serviciile de informații, mai bine zis. Uh, eu zic că sunt multe informații care sunt, uh, să zicem, schimbate și este clar că noi nu le dăm același gen de informații sau același volum. Este cumva ceva unilateral. Bineînțeles că noi încercăm, vă spuneam, să crucișăm datele cu cele de la poliție pentru a da, avea date cât mai bune Industria tutunului dă informații legate de volumul de vânzări, de consum. Avem o bază de date, SEAL Info, care se, este dedicată special produselor de tutun și controlului poliției asupra acestui comerț. Ea vine de la OLAF. Este un punct de plecare, nu ne dă toată imaginea de ansamblu și vă spuneam, Olaful administrează anumite date, această bază de date, noi ne uităm și apoi continuăm ancheta. Uh, anumite vehicole uh, și mișcarea lor ne poate ajuta, precum și prezența constanța a anumitor tipuri de pachete goale de țigări într-o anumită zonă. Deci, încă o dată, ne folosim de tot ce se poate pentru a ne face treaba. Mulțumesc! Gresle? Încă o întrebare de la doamna Gresle. Sunt fascinată de faptul că nu e foarte clar cine e parte din problemă, cine e parte din soluție. Doamna uh, ne spunea că 25% din țigările contrabandă sunt, uh, ajung în contrabandă tocmai din cauza companiilor producătoare de tutun. Dumneavoastră ne spuneți altceva. Puteți confirma această cifră de 25% de procente care e contrabandă proprie sau nu? Sau cum reacționați la această afirmație? E clar că trebuie să facem ceva, dar trebuie să avem credibilitate când lucrăm pe subiect. Da, mai dorește cineva să pună vreo întrebare? Doamna Kadenbach. Rog, aveți cuvântul. Poate, în concluzie, aș vrea să spun că mă alătur doamnei Cresle. Doar 25% din bunurile contrafăcute vin direct de la producători. Ce se întâmplă cu celelalte procente? În ceea ce privește aprovizionarea cu produsele de bază. Cine intră aici în joc? Știm că există acolo încă fluxuri ilegale. Aveți date, informații, cifre despre acestea? Apoi se tot spune că berea produsă de marile companii nu că, de fapt, ă, companiile mari de tutun produc mai mult decât oferă spre comerț în mod legal. Credeți că există astfel de pachete de țigări pe piață care astfel ajung cumva în comerțul ilegal și își aduc aici aportul? Bine, acum ar trebui să mai, ă, să mai ia cuvântul și um, domnul care vine de la GTI. De la Imperial, se scuză președintele. Da, îmi pare rău că vreau să vă spun, pentru cei care nu știu, că sunt ofițer de conformitate la Imperial Tobacco. Vreau să vă spun câte ceva despre această perspectivă care um, poate fi cumva desprinsă din discuție și anume că noi dorim să fim parte a soluției și nu a problemei vreau să vă spun că, dincolo de ce s-a spus despre Ucraina și o anumită marcă găsită acolo, vreau, vreau să vă spun, deci, că noi lucrăm foarte bine cu foarte multe agenții și entități europene, cu OLAF-ul și cu organele de aplicare a legii din statele membre. Vreau să vă spun că noi avem uh, la rândul nostru niște investigații cu caracter mai confidențial pe care le desfășurăm în diverse părți ale lumii de unde știm că provine marfa ilegală. Și vreau să vă spun că în acest sens am reușit să informăm vămile uh, care au făcut o confiscare masivă, record, uh, provenită din China, care se pregătea să intre pe teritoriul UE. Noi am avut un program numit China Watch în porturile chinezești, unde știam că anumite uh, containere urmau să ajungă într-un port din Belgia și iată, în 2011, iată, urmarea informațiilor noastre, autoritățile din Belgia au reușit să confiște această marfă, aceste containere și așa mai departe. Eu nu sunt uh, un, un uh, expert în domeniul uh, aplicării legii, în domeniul polițienesc, dar vreau să vă spun că putem să vorbim de un volum imens aici de 160 de milioane de țigarete plus parfumuri și alte bunuri care au fost confiscate mulțumită informațiilor pe care noi le-am furnizat. Iată un exemplu excelent care arată modul în care se poate aplica legea, respecta legea. Se spune multe despre companiile uh, producătoare de tutun, dar există multe moduri cât se poate de um, licite, de pozitive, în care noi nu putem, în care noi, nu, noi putem să lucrăm și aș dori încă o dată să vă spun că e vorba de imaginea pe care noi dorim să o dăm. Suntem parte a, pro- a soluției și nu a problemei. Domnul Florence vrea să pună o întrebare. Mulțumesc. Până acum am avut fericirea de a fi raportor din umbră din uh, grupul meu politic pentru această directivă care există acum și pot să spun că mă bucur foarte mult că dumneavoastră credeți că sunteți o parte a soluției. Însă, cel puțin, mie mi se pare că industria tutunului este foarte implicată și de aceea eu cred că nu mai putem avea încredere în ei. Eu mă ocup de acest subiect de peste 20 de ani în această instituție și niciodată nu am fost atât de mințit cum s-a întâmplat în acest caz. Iar, domnilor, da, dumneavoastră sunteți aici astăzi și nu pot decât să vă dau un sfat bun uh, și anume trebuie să faceți niște arestări spectaculoase. Ce credeți că se întâmplă acum în Italia? Șapte dintre acești um, um gunoieri au fost arestați. Acest lucru se întâmplă acum în Italia. La fel trebuie să se întâmple și în cazul tutunului și a contrabandei. O întrebare pentru Europol. În mod surprinzător, la capitolul trasabilitate, găsesc aici uh, păreri contrare din partea autorităților vamale germane. Sunt ei cooperativi, lucrează cu dumneavoastră sau din cauza că nu există legislație sunt paralizați? Care e experiența dumneavoastră? Mulțumesc, până președintele, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Domnule Piu, vă rog. Um. I think the first question from Dr. Gressler was, um... Prima întrebare de la doamna Gressler. Să vedem în ce măsură verificăm uh, adev adevăratele date legate de confiscări. Nu asta este menirea noastră, să verificăm în ce măsură datele statistice sunt uh, fiabile, bune sau nu. Uh, noi suntem ocupați cu combaterea criminalității organizate. Din păcate nu putem deci să verificăm statisticile care ni se oferă Vă spuneam, uh, avem date pe care le putem folosi, de exemplu 12,5 miliarde, acea cifră din Project Star. Uh, bineînțeles că chiar dacă nu suntem de acord cu anumite date statistice care ni se oferă, noi nu putem să spunem nu, nu sunt bune. În ceea ce privește produsele acestea de tutun și producerea lor uh, într-o fabrică ilegală. Dacă te apuci să deschizi o astfel de fabrică, este foarte clar că e vorba de un atelier unde poți să produci tot felul de lucruri uh, din tutun și așa mai departe. Este ceva cu, cu totul ilegal, nereglementat și ceva ce noi putem să combatem cu mare dificultate. Dacă vorbim despre țigarete, uh, în comunitatea pe care eu o reprezent, uh, se vorbește foarte mult despre tutunul nulat în foiță și acesta ar trebui cumva prins în aceste anchete. Uh, nu se întâmplă asta pentru că este foarte greu să vezi fiecare uh, ingredient al tutunului, de unde vine, să-l trasezi și așa mai departe și dacă plățile făcute în cadrul acestor tranzacții folosesc altor scopuri, etc. Mi s-a pus apoi o întrebare legată specific uh, uh, de, legată deci de cooperarea cu autoritățile vamale din Germania. Domnule Florence, despre asta era vorba? Eh, bei der Bearbeitung la elaborarea acestui raport am auzit din partea autorităților vamale germane că această abordare pe care o avea atunci Comisia nu era pentru ei acceptabilă și ei nu puteau să colaboreze în această chestiune de la o singură autoritate vamală, nu de la toată organizația, însă cu toate acestea aș dori să știu cum arată cooperarea autorităților germane vamale cu instituția dumneavoastră. Um, we have a... Avem un, un birou de legătură în țara dumneavoastră cu anumite regiuni cooperăm mai bine decât cu celelalte. Nu pare să existe o abordare omogenă, cu anumite autorități cooperăm mai bine decât cu altele și mă refer aici la întreaga Uniune Europeană. Este clar că în anumite zone Uniunea Europeană e loc și de mai bine când vine vorba de cooperare. Nu există totdeauna canale de comunicare și chiar dacă ele există, uneori aceste canale nici nu comunică între ele. Și statele membre și aici uh, depinde foarte mult de interlocutorii din trecut și la anumite niveluri uh, polițiile pot să coopereze foarte bine și vama mai prost sau invers. Deci depinde mult de la o țară la alta. Cooperăm într-adevăr, avem exemple de cazuri, să zicem, de succes, dar ne-ar place din partea Germaniei și nu numai o mai mare cooperare și sperăm că și dumneavoastră ne veți ajuta în acest sens uh, pentru a fi mai activi în această uh, combatere și să ne sprijiniți în anchetele noastre. Uneori statele membre ne semnalează anumite lucruri și chiar dacă nu facem noi parte din anchetă, sunt lucruri utile. Apoi, în ceea ce privește producătorii de tutun și faptul că nu avem un memorandum de înțelegere cu aceștia. Noi considerăm că în general ne dorim uh, menținerea independenței, avem niște înțelegeri, să zicem, cu niște furnizori de internet, dar nu cu companiile de tutun. Însă ne dorim menținerea relației cu ei, dar într-un mod cât se poate de imparțial. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Yu, for answering. Mulțumim uh, foarte mult, uh, domnule Piu, pentru răspunsul la întrebări. Ne-am înscris foarte bine în uh, intervalul de timp uh, acordat, iar acum uh, trecem la următorul vorbitor, domnul Leșec Bartolomiecic. Bun venit la acest seminar, la acest atelier. Când sunteți gata, puteți începe prezentarea. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie i możliwość wypowiedzi. Domnule președintele, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru că îmi permiteți să iau cuvântul la o întâlnire atât de importantă. Titlul prezentării mele se referă la traficul ilicit cu tutun la, la frontiera estică a Uniunii Europene și mă voi concentra asupra două aspecte. Ce se întâmplă nou, mai ales aici, pe frontiera estică a Uniunii și ce poate fi făcut în lupta cu comerțul ilicit. Ei, bine, analizând granița estică a Uniunii, veți vedea că este cea mai lungă graniță terestră și că țările cele mai afectate de comerțul ilicit, una dintre țările cele mai afectate de acest comerț ilicit este Polonia. E vorba de țigări care vin dinspre est către vest. Toate țările de-a lungul acestei granițe uh, acționează împotriva acestui uh, trafic, dar nu sunt întotdeauna țări de destinație, ci sunt și țări de tranzit. Vești, uh, o veste bună este că în ultimii ani Polonia a reușit să combată cu succes traficul ilicit de țigarete și ne descurcăm destul de bine și în ceea ce privește combaterea acestui fenomen la nivel european. S-a pus aici o întrebare legată de sursele de țigarete ilicite și cred că cea mai mare problemă o avem cu Belarusul. În urmă cu câțiva ani era Ucraina sau Rusia. Kaliningradul, uh, dar pentru moment uh, Belarusul este problema. Și acest lucru se vede și în alte țări europene, de exemplu, transporturi din China sau Emiratele Arabe reprezintă o cantitate neglijabilă prin comparație. Uh, pentru moment, 60% din traficul ilicit confiscat în Polonia provine din Belarus. De asemenea, recent, datorită protecției sporite a granițelor, am observat că se explorează și alte canale de introducere a acestor țigarete în Europa prin uh, Austria. Deci, în Polonia ajung țigări și dinspre vest. eforturile făcute la nivel european și eforturile proprii din Polonia au uh, dus la uh, un număr de succese în uh, combaterea traficului de țigarete ilicite. Am reușit să limităm acest fenomen, cel puțin în comparație cu ceea ce se întâmpla în 2004. Totuși, contrabandiștii reușesc să ocolească de foarte multe ori sistemele de control sau dacă acestea sunt prea uh, eficiente, găsesc alte căi și alte surse de venit, uh, precum uh, importurile de tutun uh, neprelucrat. Importuri care sunt mai slab reglementate. Și atunci uh, contrabandiștii se axează pe aceste noi surse de venit și câștigă destul de mult. De asemenea, există noi rute și noi canale de distribuție. Evident, așa cum spuneam, ofițerii vamali cu banii primiți din uh, subvenții europene în cadrul diverselor proiecte au reușit să um, reducă nivelul de contrabandă, mai ales pe calea ferată, dar, uh, cum spuneam, contrabandiștii găsesc mereu noi canale. De exemplu, acum se practică un comerț ilicit prin poștă, și după cum vedeți în uh, graficele prezentate, pierderile suferite de uh, contrabandiști sunt uh, contrabalansate foarte rapid. Așa cum vă spuneam, nu, problema nu este doar contrabanda și nu este doar contrabanda transfrontalieră. Vedeți aici capturi de peste 500 de mii de țigarete care sunt, au fost uh, efectuate pe tot teritoriul Poloniei. Deci acest lucru trebuie combătut, acest fenomen trebuie combătut și la nivel național. De asemenea, ar trebui să ne schimbăm tacticile, cred. Contrabandiștii și ceilalți uh, implicați în uh, traficul ilicit pentru a-și uh, reduce pierderile, au decis să crească numărul de cazuri individuale, de proiecte individuale în care se implică. Și numărul uh, de sigarete uh, transportate într-un singur uh, transport poate uh, a scăzut, însă s-au îndesit foarte mult numărul de transporturi și numărul de persoane care fac aceste livrări. Acest fenomen este foarte evident în estul Europei. Pierderile sunt, uh, sigur, foarte mari. Uh, noi uh, pierdem în jur de 3,3 miliarde de euro în taxe neplătite. Nu mai punem la socoteală riscurile pentru sănătatea populației. Mai sunt două aspecte încă nemenționate traficul ilicit dăunează traf- uh, comerțului uh, legal. Pentru că acestea sunt în competiție și datorită diferenței uh, create de plata accizelor și taxelor, contrabandiștii câștigă foarte mult, iar aceste sume uriașe sunt uh, reinvestite în alte modalități uh, criminale, în alte uh, infracțiuni, precum spălarea banilor și altele. Pe această hartă puteți vedea punctele în care au fost efectuate confiscări de-a lungul anilor 2011 și 2012. După estimările ofițerilor noștri de frontieră, comerțul legal concentrat în zonele de frontieră datele provenite din de la ofițerii noștri uh, vamali arată că există facilități de producție a țigaretelor uh, uh, ilicite în interiorul uh, țării și aceste cunoștințe ne permit să ne pregătim mai bine și să luptăm mai bine împotriva acestui fenomen. Există și instrumente legale internaționale menite să combată traficul ilicit de avem Convenția Cadru privind controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății, de exemplu, și alte documente importante, precum Directiva Tutunului la nivel european, documente care <coughs> includ prevederi uh, referitoare la combaterea traficului ilicit. În legătură cu sistemul uh, track and trace, cu urmărirea uh, comerțului provenienței uh, cu uh, tutunului uh, comercializat legal. Cel mai important element în lupta împotriva comercializării ilegale este această uh, facilitate track and trace. Este nevoie la nivel global de punerea în aplicare a acestui sistem track and trace care să se bazeze pe um, timbre sau semne de identificare foarte uh, elaborate, greu de contrafăcut, uh, care să fie imprimate pe pachetele de țigări uh, la fiecare producător astfel încât acestea să poată fi recunoscute pe întregul, întregul traseu de la producător până la consumator. De asemenea, trebuie marcate țigările care sunt destinate numai unei anumite piețe. Și ar trebui de asemenea să se facă o diviziune a muncii, cumva, astfel încât obligațiile care revin unei uh, părți să nu se suprapună cu responsabilitățile alteia. Un alt document foarte important pe care cred că l-am menționat deja este directiva privind produsele din tutun. Acest document incorporează părți din uh, protocolul existent Așa că sistemul tracking and tracing va fi pus în aplicare. Acesta va facilita identificarea produselor din tutun care vor fi marcate cu însemne de siguranță care vor conține informații privind proveniența protocolul include și uh, trăsături, prevederi suplimentare de siguranță care să garanteze trasabilitatea produselor din tutun pe întregul lanț de distribuție. În cursul negocierilor uh, în curs pentru directiva privind produsele din tutun, din păcate au fost eliminate anumite clauze și două dintre ele ar fi greu de explicat pentru că ar crea anumite lacune legislative care pot fi folosite de cei implicați în uh, comerțul ilicit. De aceea cred că rezultatul va fi o directivă mult diluată. În primul rând, uh, acest sistem tracking and tracing uh, a devenit o obligație pentru industria tutunului, ceea ce pentru mine e greu de înțeles, pentru că după câteva zile Uniunea a decis să semneze protocolul și acolo se spune că semnul de identificare plasat pe pachetul de țigări trebuie să fie sigur sau greu de falsificat. Ei bine, cuvântul sigur a dispărut din acel protocol și nu știu ce mai poate împiedica acum contrafacerea pachetelor de țigarete. Adică e ca și cum am scoate pe piață bani fără niciun fel de trăsături de siguranță pentru a împiedica falsificarea lor. pentru crearea acestui sistem de siguranță trebuie să ținem cont de posibilitatea de a identifica în mod uh, sigur produsul, să știm cine a produs uh, acea țigaretă și pentru ce scop. E un, un cod de identificare al produsului care să nu poată fi șters. Cooperarea este de asemenea cheie, cooperarea între toate agențiile implicate în producție, uh, lanțul de distribuție și uh, autoritățile de supraveghere. De asemenea, trebuie să existe uh, responsabilități clare ale autorităților de supraveghere și ale industriei. Trebuie să începem încă de la linia de producție pentru că dacă nu facem acest lucru, vor exista lacune care vor permite intrarea de produse contrafăcute în lanțul de distribuție și uh, acestea nu vor mai putea fi urmărite. Deci toate aceste elemente pe care vi le-am menționat ar trebui să devină parte a unui sistem foarte eficient de uh, urmărire a produselor din tutun. Deci acea marcare, acea identificare de siguranță, am să fac din nou uh, comparația cu bancnotele, ca să avem nevoie de, ca să avem, uh, ca să avem încredere în uh, bancnotele pe care le uh, manevrăm, trebuie ca acestea să aibă anumite trăsături de siguranță, unele vizibile, altele invizibile. Uh, care să ne spună că produsul respectiv este autentic. Pe baza acestor coduri se poate controla întregul lanț de distribuție și încă ceva foarte important. Controlul și marcarea produselor individuale trebuie să înceapă nu la depozite, ci în, pe linia de producție, acolo unde produsul trebuie marcat corespunzător astfel încât să poată fi identificat mai târziu. Nu trebuie marcat în timpul distribuției sau transportului. Trebuie să putem să facem conexiunea între informațiile materiale privind originea și proveniența acelor produse cu informațiile legate de traseul acelor produse pe lanțul de distribuție și toate aceste informații până la urmă trebuie să ajungă la ministerele de finanțe care sunt însărcinate cu aplicarea taxelor și accizelor. Deci aceste coduri trebuie activate încă din faza de producție, fiindcă chiar dacă aceste produse sunt mai târziu furate sau contrafăcute, vom putea fi capabili să identificăm foarte ușor uh, produsele contrafăcute. Fiindcă vom ști că ele trebuie să poarte acele semne de identificare. Încă ceva foarte important. Trebuie să putem controla codurile și mărcile pe parcursul întregului proces. Mă refer la pachetele de țigări folosite la vânzarea cu uh, amănântul, dar și la uh, pachetele folosite pentru ambalarea de mari cantități. Vămile nu reușesc să controleze decât 2% dintre containerele uh, care intră în Uniunea Europeană și nu vor putea niciodată să reușească să controleze fiecare pachet de țigări. De aceea, acele coduri de siguranță trebuie să figureze pe pachete, pe, pe orice ambalaj, indiferent de dimensiunea acestuia. Sigur că fiecare transport trebuie să fie însoțit de documente, însă avem nevoie de confirmări suplimentare în ceea ce privește autenticitatea produselor. Legătura cu cu track and trace, cu, cu facilitatea aceasta de urmărire, este evidentă. Trebuie ca produsele aflate în tranzit să fie nu doar însoțite de o factură, uh, ci să poată fi verificată și uh, autenticitatea acestora. De aceea trebuie echipați uh, ofițerii poliției de frontieră, ofițerii VAMAL cu echipamentele corespunzătoare pentru a recunoaște acele marcaje de siguranță. Aceste instrumente, aceste echipamente pe care le vedeți acum pe ecran ar trebui să funcționeze de o manieră suficient de sigură și să certifice faptul că acele produse sunt autentice. Pentru că de foarte multe ori contrafacerile sunt foarte reușite. Doar uitându-ne la un pachet de țigări nu ne putem da seama că țigaretele dinăuntru sunt uh, contrafăcute. Și atunci avem nevoie de aceste mijloace tehnice mai elaborate. În ceea ce privește scanarea, aceasta permite uh, redarea tuturor informațiilor legate de produs. Și putem să ne dăm seama foarte rapid dacă s-au plătit sau nu uh, taxe și uh, accize pentru respectivele produse. Sigur că aceste sisteme, sistemul track and trace, are multe alte avantaje. Am să mă concentrez numai pe avantajele financiare. Evident, atunci când se instalează, când aceste marcaje, când se pun aceste marcaje din faza de producție, nu mai există uh, posibilitatea unei producții nedeclarate. Un alt efect dacă guvernul crește accizele, este normal să există o motivație mai mare pentru uh, cei care doresc să înșele sistemul și sistemul track and trace elimină acest risc și putem avea informații cu privire la întreaga producție. Sigur, asta este în teorie, dar în practică lucrurile stau cumva diferit. În primul an după ce am instalat acest sistem am constatat o creștere de uh, 10% a veniturilor din uh, taxe. Același sistem uh, poate fi aplicat și la alte uh, mărfuri, precum băuturile sau medicamentele. S-a observat de asemenea că în ciuda unei scăderi a producției, nu au scăzut, ci din potrivă au crescut, a crescut nivelul taxelor, taxelor plătite. Avem aici un exemplu al țărilor care, al, a trei țări care au uh, pus în funcțiune acest uh, sistem. Um, e vorba de Brazilia, de statul California din Statele Unite și de Turcia. aici s-au înregistrat uh, scăderi de până la 30% al uh, nivelului de comerț ilicit. Încă ceva. Avem la nivel european rezultatele unui studiu care arată că um, majoritatea cetățenilor europeni au fost de acord cu implementarea acestui sistem de siguranță, a marcajelor de siguranță, chiar dacă asta ar însemna creșterea prețului la țigări. Cred că ar trebui să facem totul pentru ca acest sistem să fie implementat la nivel european. Uniunea Europeană trebuie să uh, pornească propria campanie pentru a se asigura că țările din parteneriatul estic semnează protocolul privind controlul produselor din tutun, pentru că în ceea ce privește producția din Ucraina, din Belarus și așa mai departe, trebuie să avem cât mai multe informații și trebuie să putem controla cât mai bine uh, situația. În ceea ce privește directiva europeană privind uh, tutunul, Trebuie să ne, aplică, să ne asigurăm că aceasta este uh, pusă în aplicare corect uh, și este alineată cu prevederile protocolului. Dacă începem uh, controlele din stadiul de producție, repet, uh, putem avea o mai mare siguranță și putem uh, urmări mai bine ce se întâmplă cu produsele din tutun. Pentru a garanta transparența și accesul la uh, date privind comerțul cu tutun, atât uh, legal și ilegal, trebuie să consolidăm eficiența serviciilor vamale. Primiți uh, foarte adesea solicitări uh, din partea statelor membre cu privire la echipamente mai performante pentru supravegherea frontierelor uh, în cazul uh, programului Hercules 3. Cred că o parte din finanțare ar fi foarte utilă și în această direcție. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Bartolomiecic, pentru această prezentare interesantă în ceea ce privește timpul. Ne aflăm deja într-o depășire, dar cu toate acestea avem nevoie de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Cine dorește să ia cuvântul? Doamnă Cresle, vă rog. Mulțumesc! Am fost în uh, Polonia, la granița dintre Polonia și Kaliningrad și apoi la granița Bulgaria-Grecia-Turcia. Uh, am auzit despre contrabanda cu țigări acolo. Mie nu mi se pare că ne aflăm în punctul potrivit. În Europa de Sud-Est am întâlnit mai mulți imigranți decât țigări contrafăcute, mult mai multe probleme legate de imigrație. Ce se întâmplă aici? Ne-am grăbit, poate puțin, sau există între timp alte căi mult mai importante de contrabandă? Însă următoarele întrebări sunt mai importante pentru mine. Ne-ați spus că despre frunzele de tutun uscate și, și vândute. E vorba de aici de un vid juridic care trebuie acoperit și ați vorbit și despre tutunul tăiat, care ne-ați spus că știți unde acesta se vinde Înseamnă că știți unde sunt fabricate, falsificate țigări. Avem nevoie de niște statistici pe care să ne putem baza sau de niște um, informații în legătură cu vânzarea acestui fel de tutun. Mulțumim, doamnă Gresle, domnul Ștaț. Eu am găsit această prezentare foarte interesantă, ne-a arătat lucruri foarte practice. Vă mulțumim pentru cele nouă recomandări pe care ni le-ați făcut. Poate doar un comentariu și câteva observații. Protocolul FCTC. Câte țări au ratificat acest uh, protocol? Probabil ne puteți spune câte ceva. Apoi, Directiva privind tutunul. Cred că lucrurile sunt mai dificile aici și ați spus foarte clar că textul original al Parlamentului în ceea ce privește trasabilitatea, tracking and tracing a fost bun, mai ales datorită amendamentelor mele și ale doamnei Gresle, pentru că am muncit împreună, am reușit să le avem în textul final în Parlament, însă pe parcursul negocierilor cu Consiliul de Ministri, ne-ați arătat și dumneavoastră în prezentare, totul a fost diluat și mă tem că așa vor rămâne lucrurile pentru o vreme. După trialog, compromisul a fost făcut și acest compromis, este cel care se va vota astăzi la ora 3 în Comisia pentru Mediu și așa va ajunge în sesiunea plenară. Au existat aceste schimbări încolo și încoace dar e ceva ce trebuie să urmărim în continuare și să atragem și atenția Comisiei. În ceea ce privește tracking and tracing, cred ce ați spus, dar ce mi se pare mie bizar. În um, acordurile cu companiile mari de tutun existau două părți. Ei au plătit o sumă mare de bani Uniunii Europene și statelor membre ca parte a acordului. În a doua parte, a existat un capitol întreg legat de tracking and tracing. S-a ajuns la un uh, prim um, acord cu Philip Morris acum 10 ani. Acum, după 10 ani, ne vorbiți despre tracking and tracing, ne spuneți că totul merge bine, e superb și că s-au ajuns la rezultatele scontate. Când și când vine vorba de autoritățile poloneze. Dar ce se întâmplă cu acordurile privind tutonul din ultimii ani? Acest sistem de tracking and tracing nu a fost implementat sau nu funcționează eficient? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumim, domnul Sven de Gardar, cuvântul. <clears throat> Mulțumesc. O continuare la întrebarea doamnei Gresle. Într-adevăr, am fost la Kaliningrad din partea comisiei, la granița cu Kaliningrad. Acolo ni s-au arătat niște unități de control foarte moderne folosite în punctele vamale. Unul dintre lucrurile care ne-au fost arătate a fost un fel de hol de fabrică în care mașinile erau um, desfăcute pentru a le verifica dacă există cumva sau nu um, țigări contrafăcute. Știm că Aici o problemă ar putea fi uleiul de motor, dar pe holul acesta despre care vă vorbesc, totul era foarte curat. Când vorbim de control, la graniță. E o chestiune de voință politică sau lipsește echipamentul și lipsesc cunoștințele? Mulțumesc, mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Mă numesc Iacob Rasmussen din Copenhaga. Am o întrebare pentru domnul Bartlomicek. Am observat că um, pe programul dinainte de Crăciun vorbeați ca un uh, director pentru dezvoltare din partea SICPA și astăzi ne vorbiți în funcție de reprezentant al unei universități. Imaginile pe care le-am văzut azi, referințele vamale, toate acestea țin de compania dumneavoastră. Așa că aș dori, dacă sunteți de acord, să ne spuneți că sistemul pe care ne l-ați prezentat nu este singurul disponibil pentru track and trace. Și apoi, cum ar putea fi folosite standardele deschise ca GS1, care ar putea fi folosite pentru track and trace? Cum le-ați vedea introduse aici? cum ne putem folosi de aceste standarde deschise pentru a veni în ajutorul contribuabilor europeni. Contrabanda nu e doar o problemă legată de tutun și contrafacere, ci e legată și de alte bunuri alimentare, băuturi alcoolice și așa mai departe. Președintele, mulțumesc foarte mult. Ne puteți spune dacă reprezentați o organizație statală sau... Reprezint Fracture Com Corporation, o companie privată. Fracture Corporation. Mulțumim foarte mult! da. Dacă analizăm studiul care a fost publicat de Departamentul Politic, putem vedea în curriculum vitae, în CV-ul domnului Bartolomece, că lucrează și pentru o companie privată. Dacă vă uitați în document, există un CV acolo. Am o întrebare. Există cineva de la DG Sanco în sală? Ați putea să ne spuneți care este părerea dumneavoastră în ceea ce ați auzit și la întrebările adresate de membrii comisiei noastre. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața, sunt Dominic Nichols, vin de la Sanco Difo, care e responsabil și pentru controlul cu, tutun, printre, cu tutunului, printre altele. Mulțumesc că îmi dați și mie cuvântul. Felicitări pentru acest seminar minunat. E foarte interesant pentru fiecare dintre noi. Sunt foarte fericit să spun câte ceva despre articolul 14. Doamna Gresle a vorbit cu Direcția Generală din care fac parte ieri și am fost de acord să spunem și noi câte ceva. Directiva revizuită privind produsele din tutun, incluzând aici și articolul 14, ne așteptăm să fie adoptate în următoarele săptămâni. Trialogul, așa cum s-a explicat deja, s-a încheiat în luna decembrie. Cred că un punct e foarte vizibil pentru noi cei de la DG Sanco astăzi și anume comerțul ilegal are multe, multe fațete diferite. Dumneavoastră astăzi discutați în principal aspectul legat de câștiguri din impozite care sunt pierdute, discutați despre crimă organizată și corupție, care, bineînțeles, sunt aspecte foarte, foarte importante ale discuției. Însă noi la DG Sanco avem un unghi, difer, un unghi diferit, bineînțeles cel legat de sănătatea publică, mm, analizăm comerțul ilegal, mai ales în ceea ce privește următorul fapt. Dacă e subminată legislația noastră, regulamentele care există în ceea ce privește ingredientele, etichetarea produselor și dacă e mai facil accesul la produse din tutun pentru tineri. pentru că 70% dintre fumători încep sub 18 ani. Sunt, o, sunt reprezentativi. Probabil nu vă surprinde deloc că pentru noi aspectul legat de sănătatea publică e cel mai important. Ne pasă mult mai mult de cele 700.000 de oameni care mor prematur în fiecare an în urma consumului de tutun. Trebuie să subliniez ceva foarte important, o clarificare. Obiectivul principal al noii directive nu e sănătatea publică, ci e să ne asigurăm că produsele care circulă pe piața din Uniunea Europeană sunt conforme cu legislația europeană. Sunt legate de temeiul juridic al acestei directive. Noua directivă uh, încearcă să facă referire la toate problemele, se adresează tuturor cauzelor comerțului ilicit, contrabanda, produsele false și face acestea folosindu-se de două instrumente, sistemul de track and trace și uh, apoi elementele de securitate de pe pachetele de țigări. Astăzi mă mai concentra pe sistemul de track and trace, pentru că în această direcție au mers întrebările dumneavoastră și cred că este unul din punctele principale al oricărui sistem care își dorește să combată comerțul ilegal. Lucrurile acestea apar și în protocolul împotriva comerțului ilegal care a fost încheiat în anul 2012. Sistemul track and trace pe care îl avem este construit pe trei piloni. Articolul 14 mai degrabă este bazat pe trei piloni. Primul pilon, sistemul track and trace, ar trebui să acopere întregul lanț de aprovizionare, dar trebuie să fie exclus ultimul punct și anume comercianții, pentru că nu ne dorim să existe sute de mii sau milioane de comercianți care vând produse din tutun. Când ajunge la consumatorul final, nu acolo trebuie să aibă loc verificarea produselor din tutun. Ne dorim să avem întregul sistem de aprovizionare pentru că avem piețe regionale, majoritatea produselor consumate în Uniunea Europeană sunt produse, consumate sunt produse în Uniunea Europeană. Bineînțeles, mai există și produse ilicite care vin din afară, însă majoritatea produselor consumate în Uniune sunt și produse în Uniune. Al doilea pilon pe care îl considerăm foarte important e că există un sistem track and trace la nivelul ambalajelor. Acesta se face prin un identificator unic care apare pe fiecare produs și în protocol se spune că e nevoie de acesta astfel încât să avem un sistem împotriva comerțului ilicit. Nu putem cere nimănui să scaneze fiecare pachet individual, trebuie să fie permisă și scanarea paletelor cu țigări. Mai există o legătură și între felul în care sunt ambalate toate pachetele și pachetul individual. Apoi, în articolul 14, acest sistem de track and trace este unul controlat la nivel statal și nu trebuie să fie influențat de companiile producătoare de tutun și manipulat. E un sistem care nu poate funcționa fără sprijinul companiilor de tutun. În protocol se spune clar că e un sistem controlat de stat, nu e exclusiv controlat de o parte terță din exterior. Independența e foarte importantă și în articolul 14 se spune că o companie independentă trebuie să fie cea care stochează toate datele, astfel încât acestea să nu poată fi manipulate ulterior de niciun membru al lanțului de aprovizionare. Compromisul, așa cum am spus, a fost găsit între colegiuitori în luna decembrie și acesta deja a fost un succes. Noi, Comisia, salutăm compromisul la care s-a ajuns. Colegii Tori au um, lucrat îndeaproape încă de la început în ceea ce privește obiectivele, dar și în ceea ce privește conceptele și instrumentele care au fost folosite. Colegii Tori au căzut de acord cu conținutul articolului 14 și anume acolo există elementele cheie, însă de, detaliile nu se vor decide în acest stadiu, ci pe urmă, prin intermediul actelor de punere, în, de punere în aplicare și actelor delegate, Comisia va încerca să dea o mână de ajutor, ca de obicei. Am început cu un studiu foarte important în ceea ce privește uh, opțiunile tehnice disponibile pentru a introduce um, sistemul de track and trace. Acest lucru l-am făcut anul trecut și studiul va apărea în anul 2014. Pe baza acestuia vom lua decizii. Nu vom fixa acum o soluție tehnică și să spunem aceasta este soluția companiei A, B sau C. Nu, ne dorim să existe o evaluare independentă foarte bună ca apoi să putem să avem o părere și să luăm o decizie. Nu există nimic prestabilit că un sistem ca SIGBAR, de exemplu, are un avantaj nici nu desconsiderăm sistemul dezvoltat de companiile de tutun, cum e Philip Morris sau orice alt sistem independent. Ne dorim în primul rând o evaluare independentă și apoi vom lua o decizie să vedem care e cea mai bună soluție din punct de vedere tehnic și economic. Cred că asta ar fi în interesul tuturor cum vom merge mai departe acum. Sperăm că adoptarea formală va avea loc cât de curând și comisia competentă pe fond e cea care votează astăzi. Apoi, în sesiunea plenară se va vota în februarie, adică în câteva săptămâni de acum, în mod clar înainte de alegerile parlamentare, vom avea un text final. Apoi vom veni cu o propunere în ceea ce privește actele de punere în aplicare și actele delegate, probabil în următorii ani. Cu asta cred că pot să închid scurta mea prezentare. Dacă aveți întrebări, vă voi răspunde cu plăcere, însă pot doar să îi felicit pe colegii colegiuitori pentru o muncă atât de eficientă în ceea ce privește directiva privind produsele de tutun. Cred că a fost una dintre cele mai rapide procedee pe un subiect atât de dificil din punct de vedere politic și de aceea vă mulțumim pentru eforturile făcute în Parlament și în Consiliu pentru a închide acest dosar important. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim foarte mult! Acum aveți, am avut declarații multe și întrebări, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Voi începe cu prima întrebare legată de frunzele uscate de tutun și tutunul tăiat. Cum ajung acestea în comerțul ilegal? De reglementarea care a avut loc în 2008 mulțumită directivei din Uniunea Europeană, a avut următoarele consecințe. Tutunul produs nu a, de fermier nu a fost controlat. Nu știu dacă vorbim de un vid legislativ, dar a fost o decizie la nivel european și în Parlamentul European. Rezultatul a fost că nimeni nu control, putea controla mai departe această producție. În Polonia a fost o problemă foarte mare. Au existat anumite impozite pentru frunzele uscate de tutun. pentru a putea controla aceste produse și a le urmări. Dar acesta a fost doar punctul de plecare. Aceste frunze de tutun de multe ori sunt produse în Europa, se pot cumpăra liniștit, există foarte multe mașinării care apoi prelucrează aceste frunze și acestea toate ajung în comerțul liber. E o problemă. Trebuie să facem o diferență clară unde începe infracționalitatea. În Polonia am uh, analizat situația, fiecare obiect, să-i spunem așa, care apare în comerț, este a, rezultat din asemenea acțiuni este o infracțiune. Însă, cum spuneam, nu poate fi controlat. Există pierderi din impozite și taxe. Aceasta ar fi răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Apoi, câte state au semnat protocolul în ceea ce privește controlul produselor din tutun? 54 de state și din Uniunea Europeană le-au semnat, acum începe procesul de ratificare. Un stat a ratificat protocolul. Pe data de 10 ianuarie, acest proces al semnării a expirat, așa că începem acum ratificarea. Uniunea Europeană a semnat și sperăm că va intra în vigoare cât de repede la 10 zile după ratificarea de către 14 state, protocolul intră în vigoare, așa e regula. Apoi, ce se poate face mai mult? Statele membre vor avea în continuare posibilitatea de a folosi soluția pe care și-o doresc și în cadrul directivei Probabil că vor fi niște recomandări astfel încât statele să-și poată proteja piața. Să trecem la sistemul track and trace acum. De 10 ani există acest mijloc și în cadrul acordurilor internaționale. Nu există niciun fel de sistem care să fie implementat de guverne. Guvernele nu sunt cele care au posibilitatea de a introduce aceste elemente. După părerea mea, vorbim de instrumente care intră în lanțul de vânzare și tot ce ține de vânzarea de produse de tutun. În Europa nu există până acum niciun stat care să nu pună în funcțiune acest sistem. Exemplele pe care vi le-am arătat sunt recomandări făcute de alte state, nu aparțin de Uniunea Europeană. Brazilia, de exemplu, a mai vorbit despre Turcia și alte state au asemenea sisteme și fiecare poate să ia o decizie. În Uniunea Europeană procesul a fost, a fost stopat așa că aceste sisteme nu pot fi folosite în Uniunea Europeană. Se corectează vorbitorul. Există probleme în ceea ce privește aceste sistemele care au fost prezentate de companiile de tutun, controlul pachetelor de țigări, nu e întotdeauna posibil. se poate constata autenticitatea, pot fi citite cifrele, găsim informații pe fiecare pachet și pe pagina de internet putem vedea aceste informații. De mai multe ori am găsit informații despre un număr care a fost deja controlat, există în sistem, deci aceste cifre care apar pot fi controlate, aceste etichetări de pe pachetele de țigări. Cam atât despre sistemele din Europa, care nu sunt folosite uh, actual în Europa, dar sper că vor fi folosite în curând. Cealaltă întrebare, în ceea ce privește aspectul de la frontieră, ce ați observat dumneavoastră la frontieră. Probabil nu ați fost în locurile unde mașinile puteau să fie verificate. Kaliningrad, acum câțiva ani, a fost o mare problemă, de exemplu. Țigările sunt produse în Kaliningrad, dar acest lucru se întâmplă acum 3-4 ani, situația nu mai e aceeași. Acum țigările vin din alte state, nu din Kaliningrad. Țările din estul Europei sunt folosite acum ca punct de trecere pentru a aduce țigările în Europa. După 2-3 ani, totul se schimbă, țigările vin de altundeva. Acest fenomen are de-a face și cu faptul că prețul țigărilor în estul Europei sunt uh, de la 1,5 euro și așa mai departe, suma asemănătoare cu aceasta. De aceea există o atractivitate pentru asemenea țigări. Sunt diferite elemente pe care le observăm și canalele se schimbă în Europa de Est. De obicei nu răspund la întrebări atât de personale, dar cred că aici e o ocazie uh, de a vă prezenta și institutul meu pe prima pagină, vreau să vă arăt că scrie foarte clar că am de-a face cu SIPEC. Nu am încercat să ascund această informație, prezentarea, bineînțeles că face parte, știin munca mea, munca pe care o fac la studiile mele de doctorat. Ar fi nepoliticos dacă aș veni și aș spune doar că reprezint această firmă, mai ales că eu fac această muncă în cadrul universității. Vă pot pune la dispoziție raportul meu și raportul profesorilor în ceea ce privește munca, munca de pregătire care am făcut-o în legătură cu traficul ilegal din Est. Ultima parte, ultima întrebare acum, track and trace. După părerea mea, e foarte clar ce se întâmplă și reiese din material. Nu există un sistem clar. V-am dat diferite feluri de acțiune. V-am spus cum, am, cum, cum ar arăta un sistem ideal. Dacă acum spuneți că vorbesc de un singur sistem și anume al companiei pe care o reprezint, ei bine, nu pot decât să vă spun că acesta e și singurul sistem care este folosit de guvernele din lume. Cred că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată și aștept cu nerăbdare și alte întrebări. Da, vă mulțumim, domnule Bartolomiecic, pentru că ați răspuns în mod compact la întrebările care v-au fost adresate și atunci propun și din cauza timpului să trecem la al cincilea bloc Aici avem, pe, avem trei vorbitori, Luc Iosens, Hanna Ross și Mihail Stoclosa. Și acum vă invit să luați cuvântul, pregătim și partea tehnică. Thank you. morning. So I have 15 minutes to... Iată, am 15 minute pentru a pregăti raportul pe care l-am uh, pregătit împreună cu celelalte două experte și col- ceilalți două experți și colegi, doamna Hanna Ros și Mihal Șoclosa din respectiv Cehia și uh, Polonia, este și în domeniul cancerului Multe, multe lucruri au fost spuse deja în cadrul uh, intervențiilor precedente. Am pregătit și eu, uh, deci prezentarea acestui raport pe care l-am întocmit împreună cu colegii mei. Vom discuta astfel trei aspecte. În primul rând, o evaluare a strategiei UE și a planului, UE și a planului de acțiune pentru a combate comerțul ilegal de produse cu tutum, care va fi impactul revizuirii directivei privind produsele din tutun și, în sfârșit, acordurile dintre comunitatea europeană, statele membre și cele patru mari companii producătoare de tutun. So the first one, I just will highlight... În primul rând, aș sublinia câteva elemente conținute în raport și anumite elemente, cum vă spuneam, au fost deja abordate în cursul prezentării doamnei Gilmore. Am încercat să vedem care sunt politicile conduse de UE în domeniul uh, combaterii comerțului uh, cu produse ilicite și prima problemă se referă la fiabilitatea datelor. Avem foarte puține date legate de fluxurile comerciale și avem foarte puține date care vizează, pe de o parte, confiscările sau capturile, pe de altă parte, pachetele goale. Am analizat anumite seturi de date și, în acest context, uh, dorim să știm originea produselor din tutun. La confiscări nu se poate afla această origine și nici în cazul evaluării sau analizei pachetelor goale. Ambele seturi de date, așadar, nu sunt bune pentru a evalua amploarea fenomenului uh, acestui comerț ilicit în produse cu tutun. Și noi ne-am uitat peste datele conținute la Project Star, proiectul lui KPMG și la pagina 42 se spune că KPMG dorește ca toate părțile să fie conștiente că munca făcută de KPMG în numele Philip Morris a folosit date aprobate de ambele părți și am avem un acord în acest sens. Raportul nu trebuie să fie văzut ca potrivit pentru a putea fi uh, utilizat în orice alte scopuri de către alte părți deci ce înseamnă asta? Înseamnă că principala referință este Philip Morris. Iată, un raport comandat de Philip Morris și dacă spui că a fost comandat de Philip Morris plus Comisia Europeană plus statele membre, asta este greșit. E un raport comandat, făcut pentru Philip Morris și există niște câteva date despre contramanta în anumite state membre, dar, de fapt, este ceva nesemnificativ în economia raportului. Nu e vorba de un document științific, ci pur și simplu urmează termenii conveniți între cele două părți, KPMG și Philip Morris. Comisarul responsabil, Olaf, uh, purtătorul de cuvânt, au uh, dat tot felul de declarații contradictorii legate de acest raport. Unii odată au spus că îl sprijină, altă dată au spus că nu îl aprobă. E, uh, și dacă sunt de acord, înseamnă că sunt de acord cu o metodologie greșită și ceva ce nu a fost consfințit prin un acord nici cu Comisia și nici cu statele membre. Încă o dată, e vorba de date absolut nefiabile. Ana Gilmore va făcut o prezentare lungă în acest sens. Însă vreau să spun și eu un lucru. Project Star a colectat date 10.000 de pachete goale în țările mari, 5.000 de pachete în țările mici. Ei bine, Iată datele pe care ei le-au colectat și spun că sunt date fiabile, dar nu e adevărat. Contează unde te duci ei aceste pachete, dacă îl iei, le iei la Bruxelles. Ei le culeg, le adună în jurul Gare du Midi, o gară din Bruxelles. Dacă te duci la un stadion, mai altă uh, imagine, foarte multe pachete ilegale. În, dacă te duci la Wallum, într-un cartier bogat din Bruxelles, nu ai niciun fel de pachet suspect. Contează foarte mult unde ai adunat aceste pachete și, încă o dată, metodologia nu are nimic științific în ea. Apoi, documentul politic al Comisiei se referă la Project Star, la datele respective, și spune așa că volumul comerțului legal uh, crește, contrabanda este în floare, și uh, o soluție ar fi, event, uh, ar fi posibilă, dar nu cu pachetele anonimizate sau, fine, fără imagini. Încă o dată, e vorba și de anumite cifre legate de acele miliarde de pierderi. E bine, analiza interesantă, dar nu dă date privitoare la comerțul ilegal, pentru că nu conține factori importanți, cum ar fi activitatea polițienescă și de investigare, nu ia în calcul nici anumite confiscări sau capturi pentru loturi mai mici de 100 de bucăți. Deci sunt multe probleme. Dacă ne uităm la capturi, la confiscări, în Europeană e vorba de miliarde, putem să vedem anumite date care merg din 96 până în 2012. Aici, vârful a fost atins în anul 2000 al volumului de confiscări. E vorba de anul în care industria tutunului a fost, uh, confis, uh, a fost uh, învinuită cum că ar participa la contrabandă. Mai târziu știm că în 2006 a avut loc și un proces. E bine, acest proces a avut un impact imediat asupra ofertei de țigări ilegale. Putem să intrăm în detalii dacă doriți. În anii 98-99, aproape 2 miliarde de țigări au fost confiscate în, Eur, în Italia. Numărul lor, după anul 2000, a scăzut la numai 300.000, deci un efect masiv, uriaș, imediat, după ce s-a semnat, după ce a fost procesul și s-a semnat acordul respectiv și, într-adevăr, și în această perioadă observăm o scădere a acestui, acestor confiscări. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă uh, că acest uh, volum, de fapt, este în scădere de țigări uh, ilegale sau traficate, pe când la Project Star avem o imagine complet inversă. Ei bine, aș mai face câteva Observați, în primul rând, implementarea protocolului FCTC. Începând din 1998, că în, funcție, în funcția sa de reprezentant uh, al guvernului belgian și în alte capacități, persoana respectivă Persoanele respective au participat la întâlniri și au urmărit cu intenție, cu mare atenție ce se face în Uniunea Europeană. E vorba de urmărirea negocierilor și de scurgerea de informații în lipsa protocolului respectiv sau înainte de semnarea lor și nu e vorba numai de negocierile propriu-zise, persoana respectivă a promovat uh, uh, ca reprezentant al Comisiei Europene a făcut multe în acest sens, însă alta este problema acum. În 2012, noiembrie, protocolul a fost modificat pentru că s-a constatat că foarte puține țări au semnat sau ratificat, numai una a ratificat de fapt. Și vedem că în aceste condiții nu are cum să funcționeze protocolul respectiv cu atâtea, atât de puține semnificări, eh, semnări mă scuzați, sau ratificări. Dacă să comparăm cu uh, protocolul uh, global, este foarte clar că situația este foarte diferită Anumite țări nu vor ratifica, nu vor semna niciodată, poate n-au capacitatea, dar poate n-au nici dorința de o face. În orice caz, această structură FCTC este subfinanțată, fonduri foarte mici pe 2013, iar pe anul 2014 cam tot așa vreo 200.000 de euro. Așadar, dacă să spunem uh, ce se întâmplă pe plan global, internațional, FCTC, schimbul de informații respectiv, asta nu se va întâmpla niciodată dacă Uniunea Europeană nu va marșa. A doua observație se referă la uh, o declarație sau declarații din partea Europol, din partea Organizației Mondiale a Vămilor, din partea Europolului, a Olafului, în ceea ce privește aceste fabrici ilegale din Europa. Pentru asta ai nevoie de tutun brut, de filtre și de foiță. Hârtie. Deci, uh, după cum am mai spus, uh, și eu, uh, e vorba, dacă să mă refer la tutunul rulat, în foiță este un, vorba de un produs nereglementat, netaxat, neimpozitat, încă o dată, e vorba de un produs complet necontrolat, iar strategia Comisiei nu își propune în niciun caz să controleze în vreun fel producția uh, de acest tip de tutun sau a componentelor sale, hârtia, filtrele, etc. Acum, în ceea ce privește politicile OLAF, aș mai face un comentariu. Și aici mă refer la ofițerii de legătură UE. Comisia, mă scuzați, Olaful a avut un singur ofițer de legătură în China pe perioada 2008-2012. Contractul său însă nu a fost renoit și mai au un astfel de ofițer de legătură bazat în uh, Ucraina, la Kiev, unul singur. Am uitat peste raportul unui serviciu de auditare național din Regatul Unit și acolo uh, am văzut că uh, Regatul Unit are detașați 28 de ofițeri de uh, legătură sau de servicii de informații în străinătate. Iată, o politică mult mai eficace, asta s-a dovedit și prin faptul că s-au împiedicat pierderea aproape un miliard de euro uh, între din 2011 până în 2012 și s-au confiscat miliarde de țigări care urmau să, sau care au pătruns pe teritoriul Regatului Unit. Deci, iată, o comparați un ofițer de legătură UE și 28 de ofițeri britanici. Mă refer și la prezența în China. China este prima țară care pe 10 ianuarie a semnat protocolul privind comerțul ilegal. Ei doresc să conlucreze vor să participe la o vreo înțelegere, dar nu înțeleg de ce Uniunea Europeană nu are resurse detașate acolo. Apoi, al doilea aspect se referă la revizuirea posibilă a directivei privind produsele din tutun. Am văzut ce eh, reacție au avut, eh, a avut industria tutunului companiile mari în anii 80 când s-a propus prima directivă privind tutunul și evoluția acestor acte legislative. Știm bine că în 2001 imperial a făcut o declarație cum că se pierde foarte multe locuri de muncă. Mă bucur că reprezentantul imperial este prezent aici și, de asemenea, Imperial a făcut niște declarații legate de conținutul de nicotină și așa mai departe parte, dacă s-ar modifica aceste procentaje, asta ar duce la o foarte mare avalanș de mm, țigări contrafăcute care ajung în Europa și, de fapt, nu s-a întâmplat asta. Pur și simplu, Imperial a exportat uh, țigări, foarte multe țigări în țări, cum ar, multe țigări în țări cum ar fi Lituania, la Kaliningrad, în Moldova, în Afganistan. Iată o practică prin care ei au inundat piesele respective și apoi țigările respective au intrat în circuitul paralel. Și cât privește așadar această directivă, am putea vedea și rapoartele întocmite de principalele companii producătoare de tutun. Ei spun că dacă se umblă la directivă va fi o catastrofă. Cea mai mare problemă sunt acele pachete simple, fără imagini. Ei spun așa că este o problemă și marea problemă, deci cu pachetele știm ce s-a votat. Apoi țigările cu mentol, de exemplu ce s-ar întâmpla dacă s-ar interzice aceste țigări mentolate în Europa? Ce s-ar întâmpla? Oamenii s-ar lăsa de fumat? Cei care fumau înainte mentolate poate se apucă de alte țigări. Producția de mentolate poate intră în alte circuite ilegale. Iată ce spune Merrill Lynch. Spune că țigaretele mentolate vor, fi, vor dispărea într-o perioadă de 8 ani ele reprezintă 4% din volumul UE, ne așteptăm ca aceste volumuri să se transfere pur și simplu, să se repercuteze pe țigări nementolate. Bun, ce credem noi despre această situație? Noi credem că țările unde se fumează foarte puține țigări mentolate nu vor resimți aproape niciun efect. Din potrivă, în țările unde acest consum este mare, cum ar fi în Polonia și în Finlanda, impactul va fi mult mai mare. Apoi, persoanele care fumează țigări mentolate și persoanele care sunt susceptibile să cumpere țigări contrafăcute sunt uh, două persoane cu profiluri foarte diferite. Cei care fumează mentolate sunt de obicei femei cu studii superioare, etc pe când cel care are va cumpăra țigări contrafăcute va fi un bărbat de la țară și așa mai departe. Deci noi nu credem că va exista o mare schimb, schimbare în sensul că se va accentua piața ilegală și cât privește impactul economic și având în vedere modelele noastre, noi nu credem, chiar și în cel mai prost scenariu posibil, nu credem că va fi așa o mare pierdere economică pentru producătorii de tutun în acest caz. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu acel acord la care s-a ajuns cu uh, industria tutunului. În ultimii 10-12 ani am urmărit cu multă atenție situația și am fost foarte mulțumit uh, că în momentul în care în sfârșit s-a ajuns la acest proces și știm bine ce efecte a avut acesta. În 2000, uh, Uniunea Europeană a dat în judecată uh, Philip Morris și Japan Tobacco Industries. În 2004 a avut loc un uh, aranjament, un acord prin care aceste plângeri au fost retrase cu anumite contrapartide. Vedeți aici imagini, poze de la negocieri. Michel Petit, la vremea aceea, era directorul serviciului juridic. El apoi a devenit avocat la compania Philip Morris. Deci, iată cum se amestecă pălăriile și era și șeful unei comisii de etică. Ne bucurăm că și-a părăsit această capacitate, că ar fi fost chiar că nu are conflict de interese. Ei bine, după aceea, după aceste acorduri din 2004 și 2007, au avut loc și niște înțelegeri cu British American Tobacco și cu Imperial în 2010, niște acorduri fără însă a se rezolva propriu-zis situația, mai mult s-au stabilit niște plăți, niște amenzi care trebuia să fie plătite în funcție de țigările care puteau să fie capturate pe teritoriul UE, se stabileau niște amenzi. Apoi, ce s-a întâmplat cu acea marcă clasic de la Imperial Tobacco? Mă bucur că avem pe reprezentantul Imperial Tobacco aici, în sală. Ei bine, în acest caz, e foarte greu să aduni date legate de țigările confiscate în uh, Europa. În 2009 l-am ascultat pe Ian Walton la o conferință la Bruxelles și acolo, pentru prima dată, am aflat care sunt mărcile cele mai confiscate, capturate cel mai mult, cel mai des în Europeană. Prima este Marlboro, după aia altă firmă și, în sfârșit, Classic. Classic e produsă de Imperial Tobacco și în 2010 a avut loc un acord cu această companie ca să se plătească în funcție de capturi, de confiscări. Este interesant să vedem deci ce s-a întâmplat cu această companie, mai ales în raport cu marca sa Classic. Nu avem date eh, din 2009, 2011, 2012, dar știm că în Polonia 2011 a, fost masca, marca, mă scuzați, cea mai confiscată, în orice caz pe un loc foarte fruntaș, iar eh, Philip Morris, eh, în raportul Project Star al lui Philip Morris, deci această marcă este numită țigară albă ilicit, ilegală, ilicită. Ei bine, conform datelor pe care noi le, le avem, ca și volum de vânzări, Imperial Tobacco a vândut mai bine de 2 miliarde de țigări clasic. Deci pe locul 2 la vânzările sale și în, în uh, august 2013 și de acolo avem niște date. Însă se pare că producția s-a oprit la un moment dat, cel puțin rapoartelor pe care noi le-am primit, în orice caz, este un mister pentru că nu știm ce se întâmplă cu această marcă legată de confiscarea țigaretelor respective. Nu știm nimic și dorim să știm. Dorim să, să aflăm date legate de câte țigări efectiv au fost uh, capturate, confiscate, țigări clasic. De ce? Pentru că această marcă reprezintă continuare o problemă mare. Nu știm dacă ea este continuare produsă, poate e produsă în, într-o nouă fabrică și se pare că această țigară continuă să fie vândută în volum foarte mare, totuși. Știm bine că această țigară a fost vândută în, în Ucraina și ea provine de la o mm, structură cât se poate de uh, licită, de legală, e vorba de o filială a Imperial Tobacco, nu e deloc ilicită, deci așadar avem nevoie de date mai multe legate de marca produsă, vândută și așa mai departe, dar în, ca, în cadrul uh, legislației care ne permite să cerem uh, date în acest sens, uh, noi am făcut solicitări în cele 27 de state membre, am primit numai 12 răspunsuri. Iată o statistică la care s-a referit și domnul Stas acum. Dacă vă uitați la raportul Project Star plătit de Philip Morris, acolo se spune că 92% din țigările lor sunt contrafăcute, se referă la confiscări bazate pe studiul pachetelor goale. Nu înțeleg. Deci, da, da, dacă se declară că sunt contrafăcute, Philip Morris nu plătește nimic uh, din țigările contrafăcute, din țigările confiscate. Ce se întâmplă? Uh, se face o, se procedează la o captură și apoi se analizează uh, care sunt contrafăcute și care sunt autentice. Și Philip Morris decide care sunt așa și care sunt așa. Așa cum a spus și domnul Stas de dimineață, uh, această clasificare făcută Philip Morris pe plan intern n-a fost niciodată contrazisă sau, din potrivă, uh, să zicem, acceptată de vreo autoritate externă. Ei fac ce vreau. Dacă este vorba de țigări contrafăcute, nu plătesc nimic. Vedeți cifrele de pe acest tabel. E vorba de date care vin din aceeași sursă și care nu sunt absolut deloc, să zicem, contestate. Noi am încercat să evaluăm această situație, am primit niște informații de la statele membre și am văzut că în Regatul Unit uh, s-au confiscat uh, mai bine de 400 de milioane de țigări în 2012 și ca volum de amenzi acesta se ridică la 0,3. Uh, deci este vorba de ceva absolut insignifiant. fie zic că sunt contrafăcute, fie că sunt loturi de mai puțin de 50 de mii și nu plătesc nimic, iarăși. Și știm foarte bine că traficul de la granițele răsăritene tocmai este, vor, este suma unor traficuri mai mărunte care deci nu mai intră deloc la socoteală. Am pus de asemenea întrebări legate de folosirea banilor primiți la industria tutunului, adică acestor amenzi din, de la confiscări și, într-adevăr, țări cum ar fi Estonia, Polonia și Slovacia, Slovacia folosesc acești bani pentru a lupta împotriva filierilor de țigări contrafăcute, uh, iar la în țări cum ar fi Belgia, Finlanda, Germania, Slovenia și Regatul Unit, aceste plăți merg direct la bugetul de stat. Iar pentru Cehia și Polonia nu avem niciun fel de date unde merg acești bani. De asemenea, într-o țară cum este Polonia, am observat că banii banii la Uniunea Europeană fac parte din această înțelegere. Pe de altă parte, acești bani uh, sunt folosiți uh, de către industrie cu, uh, în activități cu titlu filantropic și așa mai departe. În sfârșit, raportul complet îl puteți consulta și el este disponibil. Mulțumesc foarte mult! pentru această prezentare, spune domnul Stas. Domnul, uh, colegul meu, uh, președinte al ședinței, a trebuit să plece. Se întâmplă. Vă rog. von Olaf, danke. Relația cu Olaf m-a interesat din nou, vă rog. Dan, uh, dan heb ik wel, enfin, eerst en vooral, ik sluit, maar ik, ik ben heel... Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu, trebuie să spun că sunt foarte uh, mulțumit de contribuțiile dumneavoastră. E clar că ați uh, avut o activitate în echipă și aș vrea să vă Aș vrea să mă refer la una dintre recomandările dumneavoastră. Spuneați că utilizarea ilegală a tutunului uh, brut pentru fabricarea de țigarete trebuie combătută și nu există un plan de acțiune în acest sens. Dar mi-amintesc că aceasta figura printre recomandările Comisiei de Anchetă. S-a spus ceva despre asta și s-a spus uh, ceva despre faptul că trebuie uh, mai bine controlat comerțul cu tutun brut, comerțul cu hârtie pentru țigarete și filtre, că e nevoie de o identificare a liniilor de a liniilor de producție pentru țigarete. Pentru a stopa, pentru, pentru a elimina posibilitatea ca fabricile de tutun să producă țigarete în mod ilegal. Și mai spuneați ceva în legătură cu confiscările. Până la un punct, chiar industria tutunului a fost implicată în a determina ce este și ce nu este uh, ilegal. În legătură cu uh, site-ul internet, nu văd nimic aici cu, uh, care să aibă legătură cu țigaretele. Poate cineva de la comisie ar putea să-mi spună cum se efectuează aceste studii uh, și controle independente. Nu-mi dau seama cum se realizează acest lucru. Și au mai existat niște, niște cifre în prezentarea noastră Comisarul a spunea că acordurile privind tutunul au dus la o scădere a, a traficului ilicit. Comisia susține însă că pentru anumite mărci a, fost înregistrată o creștere de până la 58%. Poate domnul Iosens ne-ar putea explica aceste cifre. Aș vrea să întrebăm Comisia și pe domnul Semeta în special cum a ajuns la aceste procente. Domnul Iosens. În primul rând am să mă refer la întrebarea um, privind relațiile cu China. Pe baza informațiilor uh, furnizate deja Parlamentului, <clears throat> ofițerul din China și-a încetat activitatea încă din 2012 și acest lucru este uimitor pentru că în uh, politicile comisiei se spune că țara din care provine cea mai mare cantitate de uh, comerț ilicit este chiar China. Deci nu înțeleg. Uh, imaginați-vă că sunt patru sau șase ofițeri de legătură care costă probabil un milion, două milioane pe an și dacă avem doar un mare container uh, confiscat, se recuperează această investiție. A doua întrebare a domnului Stas uh, cu, cu privire la tutunul pentru rolat. Trebuie să vă spun că acesta a constituit un, un punct foarte important al discuțiilor, al negocierilor. Poziția Uniunii Europene, ă, poziția ă, Uniunii Europene a fost împotriva controlului ă, cantităților importate și noi am fost împotriva acestei atitudini. Trebuie să ne confruntăm cu noile realități din Europa și am văzut raportul din partea Europol, am văzut raportul Olaf, și a organizației vămilor, cred că este o problemă pentru uh, adică este o problemă a producției ilegale de tutun în uh, Europa și cred că trebuie controlat tutunul brut și, tutun, și, și hârtia pentru țigarete și uh, comerțul cu filtre. Adică trebuie să recunoaștem că avem o problemă cu producția ilicită. În al treilea rând, Răspunsul Comisiei la întrebarea dacă acordurile sunt eficiente. Comisia în uh, documentul politic spune la pagina 6 că uh, crede că acordurile sunt eficiente pentru că se observă că capturile altor mărci se face o comparație între capturile pe diverse mărci și se spune acolo că capturile de țigarete ilicite ale altor mărci cu care nu au fost încheiate aceste acorduri au crescut cu 58%. Acum, Sigur că în urma numeroaselor investigații în Brazilia, în Canada și aici în Europa, uh, marile corporații producătoare de tutun nu mai au aceeași putere și aceeași influență. Însă, iată că crește importanța și, și ponderea țigărilor nemarcate în cadrul uh, capturilor. Avem informații cu privire la aceste capturi și este uimitor că ne, ne, ne, întreb, ne întrebați care sunt cele mai uh, des capturate sau cele mai, cele mai uh, des confiscate mărci. Noi nu avem aceste informații. E clar că dacă un comisar Semeta spune că celelalte mărci sunt uh, cu 58% mai uh, uh, frecvent confiscate, compară cu ceva, deci are informațiile fără să ne dea și nou acces la ele. Deci nu avem informații la nivel european privind aceste capturi și e foarte greu să vedem dacă politica europeană este sau nu eficientă pentru că nu avem suficiente informații. I asked the question to possibly to people of the Commission. Aș pune această întrebare și reprezentanților Comisiei care sunt prezenți în legătură cu acel 58% și în legătură cu acel institut uh, maritim scoțian. Uh, da, Vă mulțumesc, domnule președinte. Numele meu e Austin Rom, sunt uh, consilier la Olaf în legătură cu întrebarea lui domnul, domnului Ius, Iusuf cu privire la cele 58%. Nu uh, știu exact despre ce este vorba, dar îi promit că uh, mă voi interesa și voi reveni Uh, la dânsul cu informații cât mai curând posibil. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră în legătură cu contractul cu Institutul Maritim Scoțian, aș vrea să clarific niște lucruri. Contractul cu Institutul Scoțian a fost încheiat acum 3 sau 4 ani, dacă mi-am bine, și motivul pentru care am încheiat acest contract a fost că ei aveau uh, un sistem prin care putea să identifice destul de, uh, cu, cu destul de multă acuratețe originea uh, tutunului. Ascultându-l pe domnul uh, profesor de la acest institut, am învățat că frunza de tutun este o foarte lipicioasă și că absoarbe pe parcursul creșterii particule de praf, care nu pot fi uh, Uh, eliminate prin niciun fel de proces de spălare. Acumulează praf și metale rare uh, care pot fi identificate uh, și printr-o analiză chimică este posibil să se determine proveniența acelui tutun. Din punct de vedere al informațiilor la OLAF, am considerat că este o, o idee foarte bună să putem identifica Uh, proveniența tutunului confiscat. Și de aceea am încheiat acest contract. Am cerut ca acest lucru să nu apară pe site-ul lor internet, pentru că am dorit ca acest institut să rămână total independent. Nici măcar nu le-am spus producătorilor că avem acest contract și probabil că acesta a fost motivul pentru care uh, A fost apoi uh, traj la răspundere, dar trebuie să înțelegeți că nu Uniunea face aceste confiscări, e vorba de statele membre și conform acordului, statele membre ne uh, notifică, nu sunt obligate să ne notifice. Dar de obicei ne notifică aceste capturi, iar producătorul examinează acea captură în prezența autorităților care au confiscat-o și se determină dacă e vorba de produse autentice sau contrafăcute. Cu foarte, în foarte multe ocazii ar trebui să spun statelor membre că dacă există cel mai mic dubiu cu privire la autenticitatea mărfii, dacă există situații în care marfa este uh, declarată contrafăcută, veniți cu ea la Olaf și o să facem o verificare ca să vedem, vedem de unde provine. Deci statele membre nu se puteau uh, servi de aceste uh, mărfuri uh, în justiție, însă noi puteam să mergem pe urmele uh, acestui, uh, acestei uh, pe urma de tutunului și să apelăm la un uh, mecanism de arbitraj internațional. Deci, sigur, asta este o situație ipotetică. Să zicem că avem o captură de țigarete și uh, Institutul Scoțian ne spune că e vorba de produsul autentic, atunci avem, uh, am putea să apelăm la un laborator independent care e prevăzut în acord e convenit cu, cu producătorii, cu Uniunea și cu statele membre. Deci putem să apelăm uh, la un laborator britanic, să spunem, uh, care face o analiză și această analiză va fi uh, acceptată de toate părțile implicate și cine a greșit plătește. Dar nu am reușit să ducem astfel de uh, mostre la Institutul Scoțian pentru că statele membre nu ne-au pus la dispoziție uh, capturile efectuate. În ultimii cinci ani um, am tot spus statelor membre că avem posibilitatea să facem acest lucru și am, uh, am cerut să ne trimită mostre. Sigur că am și primit mostre atunci când a fost vorba de uh, anumite capturi și am reușit să determinăm uh, de unde provine tutunul respectiv. Da, mulțumesc. In der Fragerunde. Ne aflăm încă la runda de întrebări și răspunsuri, doamna Gresle. Bună, mă bucur să vă salut din nou. O întrebare. De ce această Uh, sumă baseline a fost crescută pentru Philip Morris. Oricum nu a fost atinsă, putea să fie lăsată așa cum era. Am auzit ce s-a vorbit despre manipularea, manipularea cifrelor, dar de ce a fost această sumă crescută? Până acum întreb dacă mai dorește cineva să pună vrea o întrebare, pentru că dacă, da, mai există totuși o întrebare, poate ne putem încadra și în timp, vă rog. Da, o mică întrebare în legătură cu soluțiile pe care doriți să le utilizați. Pentru a urmări în continuare fenomenul, ce soluții propuneți dumneavoastră? Bun, mulțumesc foarte mult. Acum, cine dorește să răspundă, vă rog. Da, păi avem protocolul privind comerțul ilicit uh, și sper că se va mai întâmpla ceva și în această după amiază, când Parlamentul, uh, Comisia pentru Sănătate va vota în favoarea directivei, vom asista la o mare schimbare când uh, directiva privind produsele din tutun va fi adoptată și asta va însemna că undeva prin 2019 vom avea un sistem pus în aplicare prin legislație care va uh, institui un control al autorităților în întreaga Uniune Europeană. Nu sunt în măsură să spun uh, ce sistem îmi doresc eu. Eu îmi doresc un sistem prin care autoritățile controlează informațiile și acest lucru va fi posibil odată cu adoptarea directivei privind produsele din tutun și odată cu ratificarea acesteia de către statele membre. Cum va funcționa această directivă, nu știu, suntem de-abia în 2014, dar cred că lucrurile vor merge pe un traseu pozitiv uh, de acum încolo. Am o poziție foarte clară în legătură cu identificarea, dar ideea este că toată povestea asta cu tuturor trebuie administrată și controlată de către autorități. Nu îmi doresc un sistem precum proiectul STAR, care este de fapt controlat și pus în aplicare de către Philip Morris. De fapt, deci, este sub controlul industriei tutunului. Un uh, sistem track and trace de urmărire ar trebui să iasă de, pe, uh, de sub uh, influența industriei producătoare. Trebuie un sistem independent care să funcționeze uh, independent. Vă rog, uh, interviurile în afara sării de ședință, acum, uh, sigur, aveți tot dreptul să faceți acest lucru după aceea, dar uh, aici este un atelier și dorim să respectăm, calendar, uh, respectăm uh, calendarul uh, propus. ca să urmăm și protocolul pentru documentare. Vreau să vă prezentați. Antoni Bordanovic, uh, un site de știri polonez. Uh, mulțumesc uh, și acum poate că colegul nostru dorește să răspundă la rândul său. Da, Vorbim despre acel baseline. Păi trebuie să revenim la vremea la care a fost negociat acordul cu Philip Morris. A fost negociat în 2001 până în 2004. O negociere destul de dificilă, după cum vă puteți imagina. Era primul acord și în, acea, în acea vreme am ajuns la 90 de milioane ca prag. Atunci când acordul a fost pus în aplicare erau doar 15 state membre și apoi uh, au apărut cele 10 noi state membre în 2004 și problema a fost că rata contrafacerilor în aceste noi state membre era foarte, foarte ridicată. Uh, ajungea până la 40% din piață. Pe măsură ce a trecut timpul, am mai încheiat și alte acorduri și acest prag uh, a fost uh, calculat în funcție de cota de piață și a ajuns la 150 de milioane. Acum, dacă vă imaginați că Philip Morris are uh, de trei ori uh, suma de afaceri la British American Tobacco în Europa, veți vedea că e vorba de un, un prag de vreo 450 de milioane uh, Sigur că nu ne-am apropiat vreodată, nici măcar de pragul de 90 de milioane, dar asta reflectă faptul că British American a uh, acceptat acel prag și acum nu mai sunt probleme. Vreau să mai fac și o observație privind proiectul STAR, pentru că s-a criticat foarte mult acest proiect. Se spune că Philip Morris folosește acest proiect ca uh, PR. Vreau să vă spun că Olaf nu a utilizat niciodată proiectul STAR ca uh, bază a determinării volumului comerțului ilicit în Europa. Cifra noastră este bazată pe confiscări și s-ar putea să nu fie foarte exactă, însă, din păcate, este tot ce avem. Nu ne-am uh, bazat niciodată pe, project, pe proiectul STAR. Acesta a fost um, pus în aplicare pentru a determina dacă cele 10 noi state membre de în 2004 vor putea să fie capabile să facă acele plăți pentru uh, confiscări. Philip Morris a, a, a crezut la acea vreme că n-ar face decât să financeze o lipsă de control în acele noi state membre și s-a convenit cu statele membre, cu Comisia și cu uh, uh, toată lumea ca uh, să există o metodologie folosită ca unaltă pentru a determina dacă statele membre au dreptul la plăți compensatorii pentru um, confiscări. N-a fost uh, proiectul STAR folosit ca sursă de informații nici de OLAF, nici de comisie și nu a fost niciodată intenționat să uh, publicăm acest uh, document. Uh, I s-a cerut însă din partea unui ONG acest document și uh, noi l-am furnizat, uh, după aceea a ajuns public Chiar ne-am opus publicării lui de către Philip Morris uh, la un moment dat. Deci, repet, nu folosim uh, proiectul STAR în niciun fel. Oricum, cred că e cam pe terminate, pentru că toate statele membre primesc acum plăți compensatorii pentru capturi, așa că nu mai este o problemă. Mulțumesc! Mulțumim! Și cu asta aproape ne-am încadrat în timp. Le mulțumesc tuturor acelora care și-au adus aportul la discuția de astăzi și mulțumesc și pentru comentariile făcute. Și acum îi dau cuvântul colegii noastre, doamna Gresle. Mulțumesc, totul a fost foarte interesant dar cred că trebuie să ne întrebăm ce rol joacă acordul privind tutunul, ce rol va juca, pentru că anul acesta va mai trebui să ne exprimăm asupra lui să vedem, Comisia Europeană ne va spune dacă se continuă cu acest acord. Nu pot uh, să spun un da sau nu, dacă sunt entuziasmată sau nu, însă din câte am văzut, uh, acordul privind transparența nu a ajuns la rezultatul scontat. Ne-am dorit să asigurăm o mai bună transparență, acest lucru nu s-a întâmplat, are de-a face și cu faptul că Olaf nu a intrat de fapt în acțiune așa cum ar fi trebuit. Ar fi foarte bine dacă am ajunge la un final, pentru că trebuie să vorbim unul cu altul, dar trebuie să vorbim despre sume. Mie încă nu mi-e foarte clar cum, de ce s-au făcut plăți la acest nivel și nu altfel știu ce se întâmplă în Statele Unite și cum arată cifrele acolo, apoi vorbim și de afectele asupra sănătății, nu joacă un rol aici, dar chestiunea legată de impozit joacă un rol foarte important, la fel cum juca și în 2004. E un punct de care trebuie să mă mai ocup reorganizarea OLAF și dizolvarea unității pentru țigări a, dus, a pus în pericol acordul, pentru că lipsește expertiza, s-au pierdut aceste competențe care ar putea duce la o acțiune necoordonată. Și apoi ne putem gândi la China, ne-a spus despre apoi ce se întâmplă cu Ucraina, acordul cu ei cred că expiră în acest an, din informațiile mele. Dacă nu avem o strategie coerentă împotriva contrabande, atunci putem să lăsăm foarte multe la o parte. Trebuie să întrebăm companiile de tutun ce fac cu banii noștri. Dacă avem interese comune, atunci acest interes comun e lupta împotriva contrabandei. Și ar trebui să discutăm despre ADAR, ar trebui să discutăm mult mai mult despre ce a făcut Uniunea Europeană până acum și ce s-a întâmplat cu banii care au fost plătiți până acum, cum am spus, dintr-un motiv neclar pentru mine. Ar fi foarte bine dacă am avea o poziție mai sinceră. Aceasta ne-ar, ne, -ar, ajuta. Da, Bart, Bart, îți mulțumesc pentru cele spuse dar nu putem crede că putem urma aceeași cale ca până acum. Parlamentul e mult mai sensibilizat în ceea ce privește acordurile și continuarea lor, da sau nu. Oricum, ne vom implica foarte mult și vom avea o poziție consolidată. Cred că e în interesul tuturor să luptăm împotriva contrabandei, dar fi foarte bine ca toate părțile implicate să se adune la aceeași masă. Mulțumesc! Mulțumim, Ine Gresle! Și acum raportorul poate să-ți tragă concluziile. Nu am foarte multe de adăugat la toate acestea. Cred că am avut o discuție uh, foarte interesantă. Avem la ce să ne gândim. Avem foarte multe informații care ne-au fost prezentate azi. Și Cred că acum suntem pe calea cea bună, eu pot să rezum ce se întâmplă. Nu totul merge la fel de bine cum ar trebuia. Pot fi îmbunătățite lucrurile pe această legislatură, nimic nu se va întâmpla, e clar, dar pe următorul Parlament. Și să vedem cine se va ocupa uh, de Comisia de Control Bugetar în următorul Parlament. Dar e clar că trebuie să avem forța, să întrebăm comisia măcar ce se întâmplă, va exista un nou comisar care trebuie să fie numit și sunt convins că la audiere e o chestiune care poate fi ridicată și aceasta și e un subiect de care comisia va trebui să se ocupe rapid. Le mulțumesc interpreților și că au, pentru că au depășit timpul dat cu noi. Da, mulțumim, spune președintele. Mulțumim și din partea mea, le mulțumesc tuturor participanților și la sfârșit vreau să mulțumesc și autorităților vamare belgiene care ne-au adus aceste țigări confiscate, astfel încât problema să fie puțin mai evidentă. Și mulțumim și celor de la OLAF care ne-au acordat ajutor lor. Le mulțumesc acum tuturor participanților și am impresia că astăzi am auzit și voci care probabil nu le auzim întotdeauna în Bruxelles. Și exact acesta a fost scopul nostru astăzi. Pe baza acestor studii să putem să auzim multe păreri pe subiect. Mulțumesc!